Eh, io però inizierei subito dando la parola al eh, signor Ludvigsen ehm, che rappresenta l'Interpol. Thank you very much. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, my name is Björn Erik Ludvigsen. I am a seconded Norwegian police officer to Interpol. Mă numesc Ludvigsen și reprezint Interpolul am trebuit să susțin rezoluția pentru, de la Singapore din 2009. A fost o decizie unanimă a tuturor statelor membre prezente. Și de aceea va trebui să vorbesc puțin despre ceea ce se numește uh, lista uh, celor mai rele domenii distribuite pe internet. Înainte să începem, să vorbim despre blocarea accesului și câteva lucruri concrete. În 2004, Fundația Internet Watch din Regatul Unit a început să blocheze materialele de, cu abuzuri sexuale pentru copii. La câțiva ani mai târziu, Suedia, Danemarca și alte câteva țări au început același lucru. Apoi am format un proiect european numit SIRCAMP cu materiale privind abuzurile pentru copii. Um, there are a total of 14 countries in CERCAMP, uh, in addition to Europol. Sunt 14 uh, state care fac parte din CERCAMP și un sistem de blocare bazat pe legislația națională funcționează în prezent în 8 țări și cooperăm totodată și cu state din afara Uniunii Europene și din afara Europei, cum ar fi Noua Zeelandă. La Interpol am aflat că unele state nu au legislație care definește uh, sau limitează materialele cu abuz asupra copiilor. Unele legislații nu menționează acest concept și atunci a trebuit să găsim un numitor comun pentru ceea ce am crezut noi că ar trebui să fie niște criterii rezonabile când vine vorba de definirea abuzului asupra copiilor și am făcut o listă de criterii pe care am numit o lista cu cele mai rele condiții a Interpolului uh, listă pe care fiecare stat va trebui să o folosească în legislația națională pentru a proteja copii. Acestea sunt criteriile din această listă. Copiii trebuie să fie mai mici de 13 ani sau să fie percepuți ca fiind mai mici de 13 ani. În majoritatea țărilor această limită de vârstă este 18, dar noi am ales 13 ca să fim siguri că se vorbește despre un copil. Trebuie să fie un copil real, să nu fie desene sau imagini generate de calculator sau fotografia trebuie să fie cea a unui copil adevărat. Trebuie să fie vorba de abuz grav, adică viol oral, vaginal sau anal. Trebuie să fie o imagine cu caracter clar sexual, să nu fie niște copii care se joacă pe plajă. Trebuie să fie dublu verificată de două state diferite pentru a se evita greșelile și a respecta criteriile și trebuie să fie online și disponibil pe internet, să fi fost distribuită în ultimele trei luni. Și motivul pentru care am spus aceste trei luni este că uneori uh, ele apar uh, pe alt uh, server într-un alt stat. De ce blocăm accesul? Pentru a preveni infracțiunile lucrul cel mai important pe care îl face poliția în orice uh, domeniu este să prevină infracțiunile. Este cel mai ieftin, presupune cele mai mic, cel mai mic număr de victime, dar totodată este dificil să spui că funcționează pentru că nu știi că funcționează și atunci trebuie să estimezi. Și facem acest lucru pentru a proteja drepturile victimelor victimele, imaginile victimile, victimele din filme. E vorba de abuzuri care s-au petrecut cu mult timp în urmă, dar imaginile sunt refolosite din nou și din nou și oamenii le folosesc pentru fanteziile lor sau pentru a se masturba și mulți copii trăiesc foarte greu cu ideea că imaginile pe, uh, abuzului la care au fost supus sunt folosite de persoane pentru a stimula fanteziile și se tem că uh, cineva apropiat va găsi în uh, viitor aceste imagini. Am avut cazuri și de peste 10 ani. Uh, prevenirea accesului criminal și distribuției și posesiei de asemenea materiale peste tot se spune că distribuția este ilegală, deși în unele cazuri deținerea este permisă. Acesta este infracțiunea pe care încercăm să o prevenim. Uh, să prevenim expunerea dăunătoare în public. Unele persoane uh, merg uh, accesează pornografie și încep accesând un, un site cu victime de peste 18 ani sau chiar la limita vârstei de 18 ani și dau peste un site cu copii. Și realizăm acest lucru făcând materialul cât se poate de repede inaccesibil pentru utilizatorii de internet. Timpul este foarte, foarte esențial. Cu un potențial de 2 miliarde de utilizatori pe zi, în fiecare secundă un material disponibil pe internet uh, are potențialul de a ajunge la acest număr imens de persoane. Blocarea internetului este, un, este o măsură de bază, este rapidă și eficientă pentru majoritatea utilizatorilor. Ștergerea ia mult timp. Dacă ești în uh, statul tău și cunoști uh, furnizorul de servicii de internet, e simplu, dai un telefon și s-a rezolvat. Dar dacă e într-un stat uh, greu de accesat uh, și e greu de găsit acest site sau e vorba de o organizație criminală, atunci acest material va fi șters foarte greu, va dura foarte mult. Și, după cum am spus tot timpul, uh, Uh, este, materialul este disponibil în permanență online și este o revictimizare a persoanei din imaginile respective. Mediile digitale sunt minunate, sunt ușor de copiat, ușor de mutat, ușor de reîncărcat sau de salvat în altă parte și vedem atunci când ștergem aceste imagini că ele apar în câteva minute, ore sau zile în altă parte. Pentru noi e vorba de un mediu fizic, au sute de copii ale acestor materiale și uneori chiar le mut automat de pe un continent pe altul pentru a le face mai greu de șters, dar ștergerea este obiectivul nostru. Vrem să eliminăm materialele, să protejăm victimele, însă înțelegem că este o cale foarte dificil de parcurs. Trebuie să avem ceva uh, de făcut între timp până reușim să ștergem materialele blocarea accesului nu este bazată pe recunoaștere de imagini sau pe termen de căutare. Orice site aflat pe lista poliției a fost verificat manual, fizic, pentru a vedea că se potrivește cu criteriile sau legislația statului respectiv. Uh, nu este ceva ce se poate face în locul uh, investigațiilor, ci pe lângă investigații se realizează în continuare uh, cercetări, arestări și așa mai departe, pentru că prevenirea este doar o parte din soluție și ea nu exclude intervențiile. Pentru că, așa cred unii, că dacă poți preveni, nu trebuie să mai faci și altceva, dar adevărul este că trebuie să previi cât de mult poți și să faci ceva în legătură cu ceea ce nu poate fi prevenit. Uh, din păcate, blocarea accesului nu reduce cantitatea de materiale cu abuzuri asupra copiilor disponibile pe internet, dar le reduce, uh, reduce cantitatea uh, de asemenea materiale disponibile, pentru că acesta este obiectivul, ca utilizatorii să nu mai poată găsi aceste materiale. Copiii nu sunt identificați de, uh, prin blocarea accesului, dar um, această metodă eliberează persoane care se pot ocupa atunci de acest lucru de identificarea copiilor. Însă, reducând, după cum am spus, numărul de cazuri, mai multe persoane pot lucra să identifice persoanele care se ocupă cu aceste activități și să le închidă. Nu funcționează pe alte protocoale, blocarea accesului dar uh, el funcționează pe cea mai accesibilă parte a internetului, cea publică. alte protocoale trebuie să folosească alte metode de cercetare ale poliției. Nu generăm niciun fel de cazuri cu această activitate, nu închidem pe nimeni. Singurul obiectiv este să facem accesul dificil, pentru că atunci uh, ne eliberăm resursele, fiindcă oamenii uh, sunt mai puțini cei care lucrează în uh, acest domeniu. Blocarea accesului reduce numărul de persoane care accesează aceste pagini internet cu abuzuri asupra copiilor. Uh, îl facem pe mm, proprietarul domeniului să fie responsabil de conținutul uh, paginii sale de internet, dacă ai un ziar online, ești responsabil de conținutul care apare acolo și așa mai departe. După cum am spus, blocarea accesului se realizează manual, uh, totodată um, conștientizează lumea pentru că atunci când blocăm o asemenea pagină le arătăm materialele, le spunem ce și de ce s-a întâmplat, unde se pot uh, plânge, dacă sunt uh, proprietarii unui domeniu, le spunem cui se pot adresa pentru a-și uh, elibera domeniul sau le spunem să citească legislația statului respectiv privind drepturile copilului. Deci dăm aceste informații oamenilor și atunci ei pot să afle mai mult despre acest subiect dacă doresc. Blocarea accesului face posibilă uh, furnizor, pentru furnizorii de servicii de internet să-și asume responsabilitatea la nivel etic și, pen, și mulți dintre ei fac acest lucru. Mulți nu vor să participe la distribuirea de materiale cu abuz uh, sexual asupra copiilor pe rețeaua lor, dar nu au instrumentele necesare să prevină acest lucru. Unora însă nu le place și sunt de acord cu, nu sunt de acord cu nimic din ceea ce face uh, poliția prin faptul că uh, intervine în viața lor personală. Și unele metode ale poliției nu sunt niciodată apreciate de toată lumea, ceea ce este foarte normal. Totul este reverificat, reevaluat, metoda este transparentă și poate fi ușor, uh, lumea poate da foarte ușor socoteală. Uh, dacă un domeniu prezintă imagini cu activități ilegale, atunci respectivul domeniu este considerat ilegal și atunci este tratat uh, ca atare. Noi considerăm că aplicăm aceleași standarde pe internet ca și în restul societății, pentru că nu am acceptat niciodată ca o persoană să publice imagini cu un viol asupra unui copil în ziarul local și asta încercăm să facem și noi în mediul virtual. Trebuie să transmitem mesajul că noi, ca societate, polițiști, politicieni sau oameni, pur și simplu nu acceptăm distribuirea de materiale cu abuz sexual asupra copiilor pe internet. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, care a fost una foarte interesantă. Așa cum am spus și ieri, vă rugăm să ne trimiteți intervențiile într-o prezentare scrisă, astfel încât să putem să le utilizăm la redactarea textului acestui proiect astfel încât să ne asigurăm că avem un text cât mai consistent posibil. Am să dau acum cuvântul domnului Christian Hope, care reprezintă Oficiul Federal German de Poliție. Îmi cer scuze, va trebui să lipsesc din sală în jur de 20 de minute, fiindcă trebuie să merg la un vot în comisie. Deci sunt nevoită să plec. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank und guten Morgen. Ähm, Ich bin Leiter des Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața. Sunt uh, șeful biroului BKA. Ne ocupăm cu combaterea pornografiei infantile. Aș dori să încep cu prezentarea a două sau trei aspecte din această luptă împotriva pornografiei infantile. Pornografia infantilă este reprezentarea fotografică a copiilor abuzați, deci astfel de imagini. Tot ce vedeți pe, în aceste imagini sunt imagini ria, reale și diseminarea acestor imagini pe internet nu face altceva decât să continue victimizarea acestor copii. De fiecare dată când cineva vizitează paginile cu aceste imagini, încalcă încă o dată drepturile copiilor și uh, continuarea vizionării acestor imagini duce la creșterea cererii, ceea ce duce la creșterea producției de astfel de imagini. În ceea ce privește diseminarea și consumul de astfel de imagini, internetul joacă un rol deosebit. Majoritatea imaginilor pornografice cu copii sunt uh, um, pe internet, sunt consumate pe internet, se folosesc deci aceste servicii pentru a disemina aceste imagini. Au loc astfel schimburi de Uh, documente, de arhive pe internet, există forumuri, grupuri de discuții, în cadrul cărora sunt schimbate astfel de imagini. Dacă e să vedem ce servicii internet sunt uh, um, foarte responsabile de diseminarea uh, acestor imagini, bine ne dăm seama ce dorim să combatem făptașii, pe cei care răspândesc aceste imagini. E foarte greu să-ți dai seama la ce nivel se întâmplă acest lucru, însă e clar că pe toate serviciile de internet se regăsesc aceste imagini. Acest material pornografic uh, infantil în general este schimbat fără niciun cost, deci doar cu excepția anumitor site-uri. Poliția Federală Germană dorește să combată acest fenomen prin trei mijloace care ar putea avea un impact asupra întregului internet. În primul rând, abuzatorii trebuie să poată fi identificați uh, prin acest material distribuit. Așa se începe. Ajungi la faptă, la rădăcină și, practic, pui capăt surselor de producție. În același timp, arestarea și condamnarea pot avea un efect preventiv pentru răufăcătorul respectiv și pentru alții potențiali. Deci există o legătură între această prevenire generală și pedapsă? E bine, nu se știe. Așa ceva nu poate fi măsurat. În ceea ce privește noile programe, proiecte legislative, cred că ar trebui să ne gândim la efectul de disuasiune. În ceea ce privește relația între abuzator și victimă, există și um, fenomenul groomingului, adică contacte sociale pe internet uh, pentru a-i folosi pe copii uh, pentru abuzuri. E bine, în Germania astfel de fapte încă nu sunt pedepsite. Noi uh, trebuie să încercăm să limităm riscurile, dar și în cazul groomingului ului e foarte greu să evaluezi impactul și e foarte greu să dovedești că în momentul în care se ia legătura cu copilul respectiv există o intenție um, rea. Deci trebuie stabilit comerțul de astfel de imagini și atât paginile internet, cele care încep cu www, cât și forumurile și chaturile ar trebui să nu mai uh, comercializeze astfel de imagini. În momentul de față, în Germania, doar dacă stochezi astfel de imagini pe calculatorul tău, uh, comiți un delict. Să pentru a putea face, pentru a ține pasul corofăcătorei, avem nevoie de asemenea și de o tehnologie de vârf pentru a-i controla pe cei care accesează astfel de imagini. Practic, orice click dat pe astfel de imagini ar trebui să fie pedepsit. Trebuie de asemenea să se găsească urmele abuzatorilor pe internet. Adresa de IP este singurul indiciu pe care îl putem folosi pentru a-i identifica pe vinovați. Dacă ajungi să faci legătura între adresa de IP și numele persoanei, e absolut vital pentru a putea urmări firul problemei. În ceea ce privește formurile de discuție, e mult mai greu acolo să identifici răufăcătorii și deși în unele cazuri reușim totuși să îi, îi uh, identificăm, pe viitor ar trebui să ne gândim totuși dacă instrumentele actuale sunt suficiente pentru a putea urmări subculturile pedofile care există pe internet. Există grupări germanofone, de exemplu, cu 300-400 de, metri, eh, de membri pentru astfel de foruri de discuții, unde își schimbă informațiile, experiențele, explică cum eh, îi poți face pe copii să păstreze tăcerea. Aceste grupuri sunt foarte închise, ai nevoie de un cod sau să te înregistrezi în prealabil pentru a putea avea acces. Pe aceste grupuri de discuții se schimbă imagini de pornografie infantilă. Și vă spuneam că accesul este controlat, însă există și alte site-uri cu acces liber și de aceea internetul poate fi considerat locul unde majoritatea utilizatorilor uh, intră prima oară în contact cu imagini de pornografie infantilă. Accesul la aceste site-uri ar trebui să fie făcut mult mai anevoios și acesta este și obiectivul um, legii recent uh, adoptate în uh, Germania. În orice caz, accesibilitatea la pornografia infantilă pe internet uh, e un risc pentru siguranța publică și trebuie să reducem cât mai mult cu putință acest acces. Însă, acestea nu sunt decât niște măsuri complementare pe care trebuie să le integrăm într-un concept mai general privind combaterea pornografiei infantile pe internet. Deci accesul să fie mai greu, să se reducă legăturile, contactele cu copii și, bineînțeles, să evităm traumatizarea constantă a victimelor. Foarte adesea se spune că acești copii sau adolescenți Odată ce devin adulți și când încep să navigheze pe internet, uh, regăsesc și regăsesc propriile imagini și astfel traumatismul lor uh, practic uh, crește și mai mult. Deci în Germania această lege privind accesul la imagini și um, faptul că accesul e mai greu, deci ne arată că pe lună potențialul de acces e enorm, în jur de un milion de persoane care ar încerca să aibă acces la aceste site-uri. Deci este un adevărat delict. Iar această uh, lege care are ca scop uh, un acces mai greu, deci tocmai a fost pusă în practică. Scopul final este și eliminarea imaginilor. Din 2000 încoace, pagini de internet de care știam în Germania au fost eliminate. Am cerut să se elimine aceste pagini și în străinătate, asta prin legăturile pe care, prin fapt, contactele pe care le-am avut direct cu poliția din aceste țări sau cu autoritățile americane. Deci am reușit să ștergem aceste informații și să închidem site-urile. Blocarea accesului deci, nu a fost niciodată considerat uh, un scop în sine, ci o măsură suplimentară și această lege trebuie să se aplice până când site-ul respectiv se va închide, deci pentru a împiedica accesul utilizatorilor. Deci prima opțiune a fost întotdeauna eliminarea site-ului, iar pe locul 2 această măsură de a face accesul din ce în ce mai dificil. acum o altă întrebare. După ce aflăm care este conținutul site-urilor, cât, de cât timp avem nevoie pentru a le închide? Eu vă voi da câteva cifre. Valorile, bineînțeles, nu sunt terminate, însă acum lunar primim 160 de indicații conform cărora există site-uri cu pornografie infantilă. Aceste site-uri sunt foarte numeroase și cu siguranță sunt site-uri de pornografie infantilă, deci noi cerem să se închidă aceste site-uri uh, în străinătate și după o săptămână 40% din ele sunt încă deschise, deci pot fi consultate în continuare. În ceea ce privește preîntâmpinarea riscului și în ceea ce privește activitatea poliției, trebuie să continuăm să ne gândim că un acces mai dificil este un element suplimentar în cadrul anchetelor noastre. Dat fiind numărul ridicat de consultări, E o măsură totuși binevenită. Ceea ce privește măsurile de prevenție, eu cred că multe dintre ele sunt prea complicate și dacă îmi permiteți mă voi referi la un alt domeniu. Închiderea site-urilor uh, privind furturile de autovehicule. Deci aici nu am făcut nimic, deoarece ne-am dat seama că puteam face altceva. În cazul pornografiei infantile, dat fiind că e un fenomen generalizat, abordările despre care vă vorbeam se dovedesc a fi utile, mai ales dacă există colaborare la nivel internațional și dacă există rețele între diferitele um, autorități. Industria, de asemenea, Partea privată ar trebui să contribuie la această luptă, deoarece la urmă urmei serviciile și tehnologiile lor intervine. E vorba de furnizorii de acces, e vorba de serviciile pe care ei le pun la dispoziție și care sunt folosite pentru pornografie infantilă. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dau cuvântul doamnei Șon. Good morning. My name... Bună dimineața, mă numesc Gabriel Shaw și reprezint Centrul de Protecție Online și Combaterea Exploatării Copiilor din Regatul Unit. Acest centru este o agenție specializată care a fost înființată în 2006 în Regatul Unit pentru a combate exploatarea copiilor online. Am făcut acest lucru ca urmare a utilizării denaturate a internetului în scopuri sexuale și pentru a combate proliferarea utilizării imaginilor cu copii exploatați pe internet. CEOP, CEOP este acronimul centrului nostru și centrul nostru este un punct uh, de contact pentru toate organizațiile similare. Membrii publicului pot să raporteze online folosind uh, butonul click C8 care este plasat în mult, pe multe site-uri care sunt dezvizitate de copii. Există ONG-uri, există de asemenea, posibilitatea de a avea rapoarte din partea poliției și a celor activi în acest domeniu. Centrul nostru primește mii de rapoarte în fiecare an, care, în mare parte, au legătură cu acțiunile de grooming online și cu distribuirea de imagini cu copii abuzați. CEOP este membru fondator a Forței de Acțiune Globală, care constă în agenții Uh, executive din întreaga lume care luptă împotriva exploatării sexuale a copiilor. În ultimii patru ani ne-am uh, specializat în combaterea cazurilor de exploatare sexuală a copiilor online și am și condus coaliția financiară europeană finanțată de Comisia uh, Europeană în cea de-a 14 fază, în faza pilot de 14 luni. În cadrul experienței noastre, Vrem să spunem că apreciem foarte mult această propunere de directivă care va stabili cadrul necesar pentru a preveni exploatarea infantilă și va permite agențiilor legii să se implice proactiv pentru a identifica pe cei care folosesc internetul pentru grooming și, de asemenea, pentru a stabili sancțiuni adecvate pe uh, făptuitorii acestor acte. Este important să nu uităm că mediul online nu este un spațiu neutru. Copiii vizitează foarte multe pagini de internet și persoanele care au un interes denaturat în copii protejează, uh, profită de um, anonimitatea oferită de internet și exploatează pe aceștia. De aceea, CEOP apreciază foarte mult articolul 6 care se referă la abordarea copiilor în scopuri sexuale primim în fiecare an mii de rapoarte referitoare la acest grooming, care este un proces de manipulare prin care un copil este atras să participe la astfel de acte sexuale, fie uh, online sau uh, în mediul real. Copilul este făcut să câștige încredere, să renunțe la um, inhibiții și să facă ce îi se cere. CEOP este informat cu privire la multe cazuri în care un infractor practică acest grooming pe chaturi sociale, aranjează să se întâlnească cu copilul respectiv, după care ei abuzează sexual. Este important să cunoaștem comportamentul acestor persoane, însă de multe ori copiii nu sunt pregătiți pentru întâlniri offline, ci exploatarea sexuală a acestor copii are loc prin camera web, pe internet. Acest gen de activitate trebuie să fie pedepsită. Uh, infractorii nu pot să continue să facă acest lucru fără să rămână pedepsiți, indiferent că este vorba de activități online sau offline. CEOP apreciază și articolul 10 referitor la descalificarea ce rezultă în urma uh, condamnărilor. Persoanele care au fost condamnate în aceste cazuri nu trebuie să mai aibă acces liber la copii. Nu trebuie să mai poată interacționa cu copiii. În Regatul Unit, cei care sunt condamnați de ofense sexuale împotriva copiilor sunt introduși într-un registru și li se interzice să mai lucreze într-un fel sau altul cu copiii se fac verificări înainte de a angaja pe cineva uh, în acest registru pentru a vedea dacă persoana respectivă este sau nu în registru. 60.000 de adulți au fost introduși în acest registru în 3 ani uh, și uh, apoi, ulterior, nu li s-a mai permis să lucreze cu copiii. Acest lucru ne arată faptul că persoanele condamnate pentru astfel de fapte ulterior încearcă să reintre în contact cu copiii și de aceea trebuie să avem suficiente măsuri pentru a interzice, pentru a bloca acest lucru. CEOP are și o echipă de gestionare internațională și națională îi gestionăm pe cei care um, fac uh, aceste acte fie pe teritoriul țării noastre, fie în afara țării, uh, în acel turism sexual. Apreciem uh, articolul 10 care permite care permite agențiilor executive din Regatul Unit să facă schimb de informații cu toate celelalte agenții active în domeniu când există niște aranjamente concrete și eficiente de diseminare și schimb de date, acțiunea acestor persoane va fi mult diminuată. Articulăm și, apreciem și articolul 21, care se referă la blocarea accesului la site-uri pornografice. Această măsură uh, a dat naștere la mari discuții și apreciem faptul că putem participa și noi direct la aceste discuții. Există voci critice împotriva acestui um, articol care spun că blocarea nu este eficientă, dat fiindcă de obicei aceste imagini sunt diseminate prin rețele peer-to-peer. -peer. Vrem să subliniem că distribuirea prin rețelele peer-to-peer -peer este cea mai comună metodă de a disemina astfel de imagini în scop non-comercial. Dacă acționăm în cadrul, acționând în cadrul acestor um, rețele, acest comportament devine deja standardizat și uh, în această comunitate se câștigă prestigiu prin tranzacționarea de imagini noi și exclusive. diseminarea acestor imagini uh, este stimulată și de un sistem ierarhic la care persoanele respective pot avea acces. Și de aceea cerem statelor membre să identifice și să-i aducă în instanță pe infractorii care distribuie astfel de imagini prin rețelele peer-to-peer. -peer. CEOP ar dori să sublinieze însă faptul că blocarea este un instrument foarte important pentru a împiedica uh, apariția sau intrarea de noi infractori în aceste rețele. Dacă se cunoaște faptul că imaginile abuzurilor pot fi obținute și distribuite fără prea mari predepse, acest lucru duce la uh, escaladarea unor astfel de acțiuni. Victimele trăiesc apoi uh, tot timpul cu spaima că pot fi oricând recunoscute. Deci vrem să subliniem cele spuse de vorbitorii noștri și anume că blocarea oprește revictimizarea continuă a copiilor. Am vrea să subliniem faptul că Uh, blocarea este un instrument eficient și suntem de acord și cu faptul că eliminarea sau închiderea acestor site-uri este de preferat. Însă blocarea este o tactică uh, de întrerupere a acestei activități destul de eficientă pe durata derulării anchetelor până se ajunge la soluția finală. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Ms. Shaw. Mulțumesc foarte mult, doamnă Shaw. Îi dau cuvântul acum doamnei Weiler. Good morning. Bună dimineața! Sunt psiholog de multă vreme și am lucrat uh, cu copii abuzați sexual de aproape 20 de ani. Și mi se pare că lipsește din această dezbatere perspectiva, perspectiva asupra victimelor. O să încerc să vă explic puțin despre ce vorbim, de fapt și poate că astfel o să răspund la câteva din întrebările uh, ridicate ieri. Să presupunem că avem o fetiță sau un băiețel de șase ani merge la grădiniță și acolo el, a aflat, el sau ea învață să spună nu dacă cineva îi atinge așa cum nu trebuie. Merge la școală, merge în tabără, Copii, uh, părinții lucrează, nu prea au timp de el și în ve- printre vecini au un prieten pe care îl cheamă John. Părinții sunt foarte ușurați că John se ocupă de el, are grijă și de alte treburi în gospodărie și mai ales se ocupă de acel copilaș. Iar, în cele din urmă, el începe să îl atingă pe acel copilaș, iar copilul are o problemă, pentru că, iată, e un tip grozav, știe că părinții îl plac și atunci se întreabă cui să spună. Chiar și dacă îi spun mamei, își spune el că nu vreau să fac asta, mama nu o să înțeleagă ce vreau eu să spun și o să-mi fie rușine. Așa că John continuă și începe să abuzeze tot mai mult de acel băiețel sau acea fetiță oral, poate anal, iar rușinea și durerea crește tot mai mult, iar părinții nu înțeleg. Ideea este că acest copil, acestui copil îi place de John, pentru că John are și grijă de el. Și atunci copilașul nu vrea decât ca John să se oprească și să nu mai facă ceea ce îl rănește, dar e foarte greu să spui asta. Și atunci Copiii emit niște semnale, dar nimeni nu le înțelege pentru că nimeni nu își imaginează că în cartierul lor, în familia lor, în grupul lor de cunoscuți ar putea să fie cineva care abuzează copiii. Și dacă folosim statistici, trebuie să recunoaștem că probabil chiar și în această încăpere avem victime neidentificate și infractori neidentificați și despre asta vorbim și asta, acesta este un lucru pe care nu vrem să-l recunoaștem creștem. Și până la urmă acel copilaș crescând își dă seama că abuzul continuă și copiii au metodele lor de a face față acestor situații. Iar copilașul respectiv își dă seama că John face fotografii și face filme, iar lucrurile devin și mai dificile pentru că acum el e șantajat și spune dacă spui o să le arăt filmulețul ăsta și filmulețul acesta o să le arată că ai vrut și tu asta și nimeni nu o să te creadă. Ideea mea este că dacă noi, ca adulți, nu avem grijă de copii și dacă noi, ca adulți, nu începem să înțelegem despre ce vorbim, uh, și că oamenii din imediata noastră apropiere fac ce vor ei cu copii pentru că noi nu suntem suficient de atenți, lucrurile nu se vor schimba pentru că acest băiețel sau fetiță poate îi va spune nu lui John dar John nu va asculta, deci copiii au nevoie ca adulții să aibă grijă de ei și dacă aceste imagini se distribuie apoi pe internet, uh, sau prin rețele peer-to-peer, atunci copiilor le va fi și mai dificil, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Pentru că acum rușinea devine ceva public. Cel mai urât coșmar al lui devine public și el nu mai are niciun control asupra persoanelor care văd ce s-a întâmplat cu el când a avut șase anișori. Și să fim sinceri, și dacă ștergem aceste site-uri, nu putem să fim siguri că aceste materiale nu vor apărea din nou pe internet sau în rețelele peer-to-peer, -peer, pentru că pur și simplu nu știm cine le deține pe calculatorul lor și cine partajează ce cu cine. Același lucru se aplică și ademenirii online. Dacă sunt adolescent, am 12 ani și mă cer cu părinții pentru că asta înseamnă pubertatea. E o perioadă grea și pentru părinți și pentru adolescenți. Și atunci cunosc online un tip minunat care nici măcar nu mă minte așa mult. Poate are 40 de ani, dar zice că are 30, care nici nu e un lucru atât de mare până la urmă. Poate nu-mi spune că e căsătorit și are 3 copii. Dar online va face exact ce a făcut și John offline. Va începe o relație cu mine. Și îmi va deplasa granițele și mă va confrunta cu lucruri cu care nu vreau să fiu confruntată. Dar eu nu am nicio idee cum să fac față acestei situații, pentru că sunt complet copleșită. Am aflat, știu că trebuie să le spun părinților, dar cum să le spun părinților sau profesorului uh, că e un tip cu care am tot povestit pe internet de vreo câteva luni și care acum începe să mă abordeze într-un mod sexual, mă șantajează să mă dezbrac în fața camerei web, să mă masturbez în fața camerei web și apoi spune dacă spui cuiva o să distribui aceste imagini și nimeni nu te va crede. Am o problemă mare și dacă cei din jurul meu nu își dau seama de faptul că nu e vina mea, pentru că la 12 ani chiar dacă sunt o persoană inteligentă și ambițioasă, nu am cum să știu cum să mă confrunt cu un, un infractor care vrea să mă abuzeze sexual. Trebuie să ne dăm seama că echilibrul puterii este întotdeauna în favoarea adulților care vor să abuzeze copii. Și o altă observație este că nimeni nu este atent la abuzul sexual uh, realizat de femei. Nimeni nu vrea să vorbească despre asta, pentru că oricare dintre noi este o, mam- o potențială mamă și o potențială mamă bună. Dar trebuie să ținem seama și de acest lucru și să conștientizăm existența lui, pentru că dacă nu, lucrurile o să fie foarte dificile. Deci, într-adevăr, avem nevoie de mai multă prevenire, dar această prevenire nu va ajunge nicăieri dacă nu ne concentrăm pe adulții care trebuie să aibă grijă de copii și de adolescenții din jurul lor trebuie să învățăm și trebuie să le explicăm cum să gândească pentru a nu deveni isterici sau a nu se panica, ci să facă ceea ce trebuie dacă apare o suspiciune, pentru că, de cele mai multe ori, să fim sinceri, dacă vorbim despre fratele nostru, eu nu vreau să-mi imaginez că fratele meu e un infractor, prefer să nu mă gândesc la asta. Dar dacă am un copil care îmi spune că nu îmi place să fiu cu persoana asta, atunci trebuie să pot parcurge pașii necesari ca să aflu ce naiba se întâmplă. În Germania am avut 11.961 de cazuri raportate la poliție. Numărul a scăzut, dar chiar și această cifră spune că vorbim de 32 de copii abuzați oficial, sexual, în fiecare zi în Germania în 2009 și acestea sunt doar cazurile raportate oficial la poliție. Sper că înțelegeți de ce este atât de greu pentru copii să dezvăluie chiar acest lucru și este și mai dificil să ajungă la poliție. Deci cifrele adevărate nu le cunoaștem și nu le vom ști niciodată. Însă, dacă nu începem să acționăm acum și să ne armonizăm legislația și să ținem seama de uh, lucrurile pe care le știm astăzi și dacă nu luăm toate măsurile necesare pentru a proteja copiii astăzi și în viitor, atunci ar trebui să ne fie rușine de noi înșine și să nu ne prefacem că copiii sunt viitorul nostru pentru că nu prea avem grijă de ei. Și avem niște copii minunați care știu să fie deschiși, care sunt înconjurați de lucruri minunate, dar există și un procentaj foarte mare de copii care nu au către cine să se adreseze și către ei trebuie să ne îndreptăm și pentru ei trebuie să ne asumăm responsabilitatea. De aceea, Innocence in Danger apreciază directiva și cred că mai sunt detalii care trebuie rezolvate, dar dacă această directivă nu va trece, cred că ar trebui să mergem acasă să le spunem copiilor că nu prea ne-am făcut treaba. Mulțumesc! Adesso. Acum am să dau cuvântul domnului Selstrom, care este aici în calitate de reprezentant al poliției suedeze. Aveți cuvântul. Bună dimineața! Uh, Bună dimineața tuturor! Sunt uh, liderul uh, echipei pentru protecția copiilor de la poliția suedeză. Mă bucur să văd că pe dumneavoastră vă interesează și ce se întâmplă în nordul Europei. Eu de obicei nu îmi citesc prezentările, însă din păcate am doar 10 minute la dispoziție și mă cam ia avântul când vorbesc despre astfel de teme și depășesc timpul alocat. Deci de aceea voi citi prezentarea pe care am prezentat-o pregătit-o. Suedia are, de 5 ani de zile are un program de blocare a site-urilor. E un program pe care îl avem cu furnizorii de internet și pe bază voluntară aceștia sunt de acord să blocheze anumite site-uri. Partea practică e că E o activitate ieftină, pentru care nu ai nevoie de multe resurse umane. La început am avut probleme legate de libertatea de expresie, de cenzurarea internetului, însă cei care au criticat uh, erau uh, puțini, iar criticile respective au apărut mai ales pe anumite foruri. Am fost, bineînțeles, înjurați în tot felul, însă după cum vă spuneam, acest lucru nu are nimic de a face cu libertatea de expresie sau accesul la materiale care sunt uh, ocrotite de dreptul de autor. Nu, e vorba de imagini uh, cu abuzuri sexuale asupra copiilor, imagini cu copii care sunt violați în fața unei camere de luat vederi. Și eu nu înțeleg cum de există oameni care nu doresc să pună capăt circulației acestor imagini îngrozitoare, care uneori conțin copii bebeluși de câteva luni. Um, am interzis un site în urmă cu trei ani. Și mi se pare că nu uh, sunt uh, implicați, uh, nu sunt implicate suficiente persoane. De asemenea, vrem să împiedicăm comercializarea acestor imagini pe site-uri. După cum vă spuneam, e vorba de un program voluntar și vrem să uh, implicăm toate băncile și interesul uh, firmelor Mastercard și Visa, de exemplu, e foarte important în acest sens. Site-urile comerciale care oferă astfel de materiale sunt din ce în ce mai puține, deci numărul lor a scăzut. Însă vrem să avem această coaliție în caz că problema ar începe să ia amploare din nou. Ca și în cazul blocării, e un program simplu, eficient și, de asemenea, facem parte și din coaliția financiară europeană despre care vă vorbea doamna Gabriel Shaw. Și, bineînțeles, facem tot posibilul pentru a identifica pe copii, pe oameni din aceste imagini, să v-aș pune o întrebare. Vă închipuiți câte mii, câte persoane, câți copii sunt identificați din sutele de mii de imagini? E bine, 1352. Așa se spune în raportul Interpolului. Deci, doar această sumă la nivel internațional. Și eu pot să vă spun că pe internet imaginile a mult mai mulți copii circulă. Identificarea cere mult timp, cere foarte multă cooperare internațională. Noi sprijinim această inițiativă a Parlamentului de a avea reguli obligatorii în statele membre. Astfel nu le vom mai lăsa țărilor membre nicio scuză pentru a nu implementa astfel de măsuri împotriva pornografiei infantile pe internet. De asemenea, dacă se va implementa legislație și furnizorilor de internet le va fi mai ușor, deci nu vor trebui să mai să le mai explice clienților care cred că așa ceva e pozitiv, de ce nu pot să le ofere astfel de servicii. De asemenea, și ceilalți furnizori mai mici vor fi determinați să coopereze. Din păcate, una din problemele noastre este că și alte feluri de criminalitate ar trebui să fie implicate. Însă acesta nu ar trebui să fie un motiv pentru a nu împiedica distribuirea de imagini de pornografie infantilă pe internet. Cred că suntem cu toții de acord că aceste materiale nu sunt justificate în niciun fel și nu au nimic de a face cu libertatea de expresie sau cu drepturile de autor. În uh, media din Germania se vorbea despre impactul pe care l-a avut această colaborare cu furnizorii de internet. Eu am spus atunci că mă gândeam că impactul este redus și din păcate cred același lucru. Din ce cauză? Deoarece doar câteva țări din lume folosesc această tehnologie. Și dacă vrem ca într-adevăr să avem un impact asupra distribuției, mai multe țări ar trebui să implementeze. Ca și cum am avea o, călda, o căldare plină de găuri, deci nu are rost să repar doar câteva găuri, trebuie să le repar pe toate. Trebuie să lucrăm mai mult și să împiedicăm distribuția acestui material. ne vom continua eforturile, nu de dragul meu, nici de dragul dumneavoastră, ci de dragul copiilor. Și nu uitați un lucru, e mai bine să faci ceva decât să nu faci nimic. Vă mulțumesc! Grație! Ehm. Mulțumesc. Cred că putem acum începe cea de-a doua parte a discuțiilor din această dimineață și o să dăm cuvântul reprezentanților societății civile. Și apoi, la final, o să avem și răspunsuri la întrebările pe care le-ați putea avea dumneavoastră. Cred că ar fi o idee bună să invităm se pare că nu sunt întrebări. Domnule Brons, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Hopa s-a referit la furnizorii de internet și accesul la internet. Ce vreau să vă întreb eu este dacă aceste persoane îi cunosc pe distribuitorii de materiale, sunt doar neglijenți sau există și cazuri în care pur și simplu e vorba de o scăpare din partea lor? Nu, n-am înțeles la clar din prezentarea dumneavoastră. Doamna Shaw uh, s-a referit la împiedicarea infractorilor să mai aibă acces la uh, locuri de muncă ce au legătură cu copiii. Am, mă gândesc la două întrebări. Ce se întâmplă cu uh, infractorii înregistrați care doresc să uh, găsească un astfel de loc de muncă și sunt identificați că fac acest lucru? Se consideră că au comis o, un delict și apoi aș vrea să știu dacă acești uh, infractori înregistrați uh, li se împiedică cumva accesul la internet. Doamna von Weiler a menționat faptul că acești abuzatori sunt adesea oameni în care victimele au încredere și uh, copiii cred că nu vor fi crezuți dacă spun ce li se întâmplă. Cunosc și eu personal un astfel de caz, într-adevăr, și uh, copilul pe bună dreptate a crezut că nimeni nu-l va crede. Există cazuri în care soțiile sau partenerii abuzatorilor nu participă la acest abuz, însă aleg să trăiască negând această realitate, chiar și după ce persoana e condamnată. Nu știu cum se poate rezolva acest lucru. Poate ar fi o idee bună să avem un program de educare a părinților, prin care să învățăm, uh, nu neapărat să fie suspicioși față de toată lumea care îi înconjoară, dar cel puțin să fie atenți la semnele de avertizare care pot uh, exista. Poate să facă anumite lucruri în mod regulat și să se, comporte, să se comporte astfel încât copilor să le vină mai ușor să li se destăinuiască. Și încă un aspect uh, în legătură cu copiii care pot uh, fi abuzați pe internet, părinții ar trebui să verifice calculatoarele copiilor. Asta ca o idee generală pentru public. Astea sunt întrebările pe care le am. Ja, ich glaube, ich habe Ihre Frage so verstanden. Dacă v-am înțeles corect, ne întrebați dacă acești infractori știu că publică pe internet materialele. Da, știu foarte bine ce fac. Și uh, ceilalți parteneri știu că e vorba de material pornografic și se facă nu înțeleg, intervine domnul Bruns. Vă întrebam despre persoanele care furnizează, furnizorii de servicii de internet, care furnizează pagina respectivă de internet. Deci nu mă refer la cei care plasează imaginile, ci de cei care oferă mediul în care se plasează acele imagini. Aceia care oferă mediul, mă întrebam dacă cunosc despre ce este vorba. Deci nu mă refer la abuzatori în sine, e evident că știu ce fac. Nu știu dacă mă înțelegeți. Da, cred că vă pot răspunde la întrebare. Uneori știu și uneori nu știu, fiindcă dacă, de exemplu, uh, ai un hotel și furnizezi internet, n-ai cum să știi ce se întâmplă pe tot, in, to, cu toți cei care folosesc internetul. Dar dacă știi de așa ceva și nu faci nimic, atunci trebuie să fii pedepsiți. Deci, spune domnul Brons, există persoane care pur și simplu nu verifică la ce folosesc clienții mediul pe care el îl oferă. Da, aveți dreptate, putem spune așa. Domnul Ludvingsen, pot să adaug și eu ceva. În Germania, uh, furnizorii de internet oferă capacitate de stocare pe internet, dar nu e obligația lor să verifice ce material se stochează acolo, se plasează acolo. Dacă află cumva că este un material ilegal, trebuie să acționeze, dar dacă aleg să aibă o atitudine pasivă și să găzduiască materiale pornografice infantile pe serverul lor fără să știe despre ce este vorba, atunci nu sunt, uh, nu încalcă legea. Sigur, există și furnizori care știu foarte bine ce materiale este, ă, sunt plasate pe serverele lor, dar cei care au servere mari n-au cum să știe tot ce există în sistemul lor. Dacă nu mai există alte întrebări, eu propun să trecem la următoarea sesiune și să îi invit pe oaspeții noștri să ni se alăture. Doamna Diana Sutton, domnul Peter Robbins, domnul Joe McNamee, care am înțeles că nu este aici, domnul John Carr,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 Okay. And here is Mrs. Di Paoli instead of Mr. Neri. Di Paoli. Okay. Allora, iniziamo questa... Propun să începem cea de-a doua parte. O să dăm cuvântul doamnei Diana Sutton, care reprezintă NSPCC din Regatul Unit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna vicepreședinte, pentru că ne-ați dat ocazia să ne prezentăm punctele de vedere cu privire la motivul pentru care considerăm această propunere un pas important către protecția copiilor în Uniunea Europeană. NSPCC, Societatea Națională pentru Prevenirea sau Împiedicarea Comportamentului plin de cruzime împotriva copiilor, are 120 ani de experiență în domeniu, în Regatul Unit. Noi dorim să oprim orice formă de cruzime față de copii și colaborăm cu organizații partenere europene non-guvernamentale, unele dintre ele reprezentate astăzi aici. Împreună împărtășim experiența noastră în domeniul combaterii exploatării sexuale a copiilor din 20 de state membre. De ce este importantă legislația europeană? Activitatea noastră la nivel național ne-a făcut să înțelegem că multe dintre aceste activități infracționale au la bază evoluția tehnologică și au o dimensiune europeană și internațională și nu pot să fie rezolvate uh, la mod local. În acest sens, apreciem propunerea pentru o directivă europeană. Parlamentul European își va începe negocierile la această directivă în curând și vrem să reamintim membrilor Parlamentului că UE și statele membre au mai multe obligații pe baza dreptului internațional uh, privind protecția copiilor și trebuie să se asigure că interesul copiilor primează în toate politicile relevante. Toate statele membre au ratificat Convenția 1 privind drepturile copiilor și asta oferă dreptul la protecție copiilor împotriva oricăror forme formă de violență și abuz. Articolul 3 din Tratatul privind funcționarea UE și articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale, de asemenea, prevăd uh, obligația de a proteja drepturile copiilor. De ce este important uh, această directivă? Ea abordează niște lipsuri din legislația europeană actuală cadrul, decizia cadrul din 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor a fost uh, o bază utilă pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră în ceea ce privește protecția copiilor împotriva exploatării sexuale. Însă, după cum vedem în raportul de transpunere al Comisiei, această decizie cadru din 2003 conține o serie de lipsuri și trebuie să ia în considerare de altfel și evoluția mediului online. De exemplu, utilizarea din ce în ce mai des a internetului de copii, care pe lângă ocazii de dezvoltare prezintă și riscuri. Directiva din 2003 se axează pe pedepse a pentru infractor, pe când acum avem nevoie și de măsuri de prevenție pentru astfel de cazuri, lucru care se prevăd în articolele 17 și 19 din decizia despre care vorbim. O parte dintre aspecte au fost deja acoperite de antevorbitorii mei și având în vedere timpul scurt la dispoziție, eu mă voi axa pe măsurile de prevenție cheie pentru a proteja copiii împotriva acțiunilor um, infractorilor cunoscuți, conform articolului 10. Apreciem uh, dispozițiile articolului 10 pentru a, uh, care prevede mm, introducerea datelor acestor persoane într-un registru, dar noi recomandăm să se meargă mai departe și să obligăm angajatorii să verifice cazierele juridice ale celor care sunt angajați în locuri unde au legătură cu copiii. De ce este important acest lucru? Știm că persoanele care comit astfel de acte fac eforturi mari pentru a se apropia de copii. De exemplu, aleg locuri de muncă unde pot intra în contact cu copiii. Studiul ONU din 2006 privind violența împotriva copiilor a stabilit că violența sexuală asupra copiilor este comisă de membrii familiei, de adulți apropiați în care copilul are încredere, profesori de sport, preoți, poliție, profesori această problemă a împiedica infractorii condamnați să mai intre în contact cu copiii este abordată foarte schematic în uh, decizia cadru din 2003 și nu există nicio obligație pentru angajator să verifice cazierele uh, celor pe care îi angajează și nici nu se prevede obligativitatea schimbului de date între statele membre. Aceste teste înainte de angajare sunt esențiale pentru a-i proteja pe copii împotriva abuzurilor. Angajatorii trebuie să știe dacă cei pe care îi angajează au fost condamnați pentru infracțiuni sexuale și în acest caz, sigur, nu pot lucra cu copiii. Este important ca atunci când cineva vrea să ocupe un loc de muncă ce are legătură cu copiii, să se facă o verificare a trecutului acelei persoane la nivel european. Lucru care, sigur, este destul de dificil pentru angajator, fiindcă aceștia trebuie să verifice dacă acum angajații lor au um, uh, cazier uh, sau dosar penal în toate țările în care au lucrat. Există oameni care uh, se folosesc de dreptul lor de a lucra în statele europene și se deplasează dintr-un stat în altul. De exemplu, în mai 2004, în Regatul Unit, 17.000 de cetățeni au venit în Regatul Unit din cele 10 noi state membre și au solicitat locuri de muncă în uh, domeniul social uh, unde au legătură cu copiii. În 2004, probabil ați auzit cazul lui Michael Furnire, lucru care acest caz nu, ar, nu s-ar fi produs dacă s-ar fi făcut uh, verificări adecvate. E vorba de un cetățean francez care, înainte de a se muta în Belgia, a comis multe astfel de infracțiuni de exploatare sexuală a copiilor autoritățile din Belgia și cei care l-au angajat nu au verificat și astfel el ar putut să își continue activitatea. În 2007 am elaborat un raport în care am vorbit despre o mai sigură recrutare la nivel european și am arătat faptul că astfel de infractori încep să călătorească foarte mult. Ceea ce cunoaștem despre comportamentul acestor infractori este că ei încearcă să beneficieze de um, această călătorie dintr-o țară în alta și să scape nedetectați pentru a ajunge să lucreze din nou cu copii. Există state europene Europene în care este mai ușor să ajungi să lucrezi cu copiii decât în altele. Cooperarea între statele membre trebuie să se facă la un nivel suficient de ridicat pentru a împiedica uh, astfel de situații statele membre și instituțiile europene trebuie să acționeze pe baza informațiilor existente cu privire la infractori în acest domeniu. Am discutat și la nivel european există multe inițiative referitoare la împiedicarea exploatării copiilor ca bază pentru continuarea cooperării, dar aceste inițiative nu împiedică accesul persoanelor care au fost condamnate la alte locuri de muncă mm, în legătură cu copii atunci când ele călătoresc în altă țară. E important, deci, ca aceste informații să fie diseminate la nivel transnațional. Uh, angajatorii trebuie să fie informați cum pot obține caziere judiciare judiciare sau informații despre acestea din alte țări. Și uneori statele membre care sunt abordate în acest sens uh, ezită să furnizeze aceste informații. Când informațiile se obțin, poate sunt scrise într-o limbă străină sau uh, conțin referiri la o legislație necunoscută angajatorului și nu, le, nu poate utiliza această informație în mod uh, adecvat. În întreaga Uniune Europeană există multe variații cu privire la definițiile diferitelor tipuri de infracțiuni și cu privire la consecințele acestora. Angajatorii poate nu au expertiza pentru a analiza informații sau pentru a înțelege riscul prezentat de acești infractori uh, sau de uh, riscurile la care îi supun pe copiii care ajung să lucreze cu ei și este foarte important în vederea cooperării transnaționale să existe un sistem de um, dosare penale, astfel încât uh, să se poată angajatorii asigura că nu angajează persoane condamnate. În rezumat, deci, apreciem articolul 10 care obligă statele membre să facă schimburi de astfel de informații penale la solicitare Însă, din păcate, uh, nu există deocamdată obligația angajatorilor de a verifica acest lucru. Știm că există discuții și există vot care se opun anumitor părți ale acestei directive și aș vrea foarte scurt să uh, mă refer la ele și știu că se va discuta despre ele în detaliu. Discuții referitoare la definiția dată copilului, foarte clar definit uh, într-un, uh, într-o serie de texte juridice. Articolul 2 din Convenția 1 privind drepturile copilului, definiția dată copilului în Convenția Consiliului Europei privind abuzurile sexuale. E foarte important deci să ne ream- să ne amintim că definiția dată copilului nu trebuie să, să fie confundată cu vârsta consimțământului legal, care variază de la un stat la altul. Apreciem și articolul 21, care este o măsură importantă pentru a combate diseminarea imaginilor cu copii exploatați sexual, fiindcă în aceste cazuri, pe lângă abuzul sexual în sine, copiii sunt victimizați încă o dată, fiindcă știu că odată ce imaginile acelea ajung pe internet, ele pot fi descărcate și multiplicate la nesfârșit. Credem, deci, că acele pagini de internet sau site-uri de internet trebuie să fie șterse uh, și trebuie să acționăm foarte rapid, fiindcă ele se mulțesc foarte repede. Deci, suntem pentru măsurile și, și, și suntem și pentru măsurile de blocare a acestor site-uri, fiindcă măcar dacă nu rezolvă soluția, produc un blocaj și suntem și pentru uh, infracționalizarea activității de grooming online. E foarte important de asemenea să creștem gradul de conștientizare al copiilor și tinerilor cu privire la aceste pericole prezentate de mediul online. Sperăm că Parlamentul European, în calitate de colegislator, se va asigura că se va ajunge până la urmă la o directivă suficient de ambițioasă. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Robbins, care este uh, directorul Fundației Internet Watch. Good morning. Bună dimineața! Am fost invitat astăzi aici să vă vorbesc despre experiența Regatul Unit privind măsurile de blocare descoperire și eliminare a acestor site-uri, fiindcă organizația pe care o reprezint eu furnizează acest serviciu furnizorilor de internet din uh, Regatul Unit, precum și uh, unui număr de 70 de companii din întreaga lume. Descoperirea, eliminarea și blocarea acestor site-uri sunt tactici care au ca scop uh, întreruperea distribuirii conținutului de abuz sexual asupra copiilor și notificarea autorităților judiciare și altor organizații care încearcă să salveze copii de abuzuri și să-i detecteze pe infractori. Există un, um, un interval de timp, un decalaj între uh, pașii acestui proces. Mm și de aceea asta vă pot spune că în urmă cu doi ani, când am furnizat acea listă, erau mii de site-uri pe lista noastră. Iar un an mai târziu, în urma eforturilor partenerilor noștri, lista a fost redusă la 800 URL-uri pe zi. Uh, în timp ce în prezent avem un număr cam, de cam 400 de asemenea pagini cu abuzuri uh, asupra copiilor și din această listă sunt uh, doar câteva care există de mai mult de o lună. Deci sistemul de notificare și blocare începe să aibă un impact, după părerea noastră. Fundația Internet Watch este un uh, organism cu autonom finanțat printre altele și de industria online, de uh, furnizori de servicii de internet și așa mai departe. Lucrăm la nivel internațional cu linii directe și alte organizații internaționale pentru a oferi un răspuns la această problemă. Din 1996 am uh, adunat peste 300.000 de rapoarte uh, încercând să înțelegem această tehnologie și mobilitatea uh, paginilor de internet cu care ne confruntăm. Natura, numărul și profitabilitatea conținutului de abuz sexual asupra copiilor sunt supuse uh, foarte multor speculații. Acest conținut reprezintă o proporție destul de multă din conținutul total, deși rămâne o provocare gravă și consecventă. Este un mediu care se mișcă rapid. Tehnicile folosite de infractorii care vând sau colecționează asemenea imagini sunt sofisticate și foarte diversificate. Metodele de operare par din ce în ce mai oportuniste, distribuitorii uh, exploatează tot mai mult serviciile de internet aparent legitime pentru a pune la dispoziție aceste imagini începând de la platformele gratuite până la uh, paginile de internet de socializare și la accesarea ilegală a unor uh, site-uri de internet. Se susține totodată și o platformă de marketing și de plată care se mișcă în permanență la nivel global, folosind sisteme automatizate pentru a accelera și a complica aranjamentele de găzduire într-o încercare de a uh, îi uh, deruta pe anchetatori. Pe măsură ce aceste tehnici se dezvoltă, uh, tacticile de combatere pot deveni învechite. Să prezici dezvoltarea acestor sisteme este dificil. Agențiile naționale de poliție au încercat să găsească resurse pentru a-și desfășura aceste activități pe viitor, extinzându-și competențele, depășind uh, și depășind granițele. Așadar, este esențial ca toți cei care au un rol în uh, securizarea internetului să uh, facă toate eforturile în acest sens. Există o serie de strategii și tactici care au un rol în minimizarea conținutului disponibil, dar, din păcate, nu există un acord internațional privind aceste tactici. De exemplu, unele state, din câte știm noi, nu au un sistem um, stabilit pentru eliminarea rapidă și eficientă a acestui conținut. Mai mult, în unele state continuă dezbaterile cu privire la ce trebuie eliminat, cine are dreptul sau autoritatea să notifice o companie și în ce moment, în cadrul unei investigații, ar trebui acest conținut eliminat. Ideal vorbind, ar fi bine să existe o unitate multinațională de aplicare a legii care să se ocupe de acest lucru, pentru că ritmul cu care se schimbă tendințele nu este unul potrivit pentru legislațiile și autoritățile naționale. Și deși acordul este general că acești copii trebuie salvați, iar infractorii, infractorii trebuie pedepsiți, abordările diferite la nivel global reprezintă o adevărată provocare, inclusiv faptul că acest conținut rămâne disponibil pe parcursul desfășurării investigațiilor. blocarea la nivelul rețelelor a fost un subiect tot mai des tratat și noi am furnizat o listă specifică cu URL-uri încă din 2004 în acest sens. Această listă este prezentată acum la nivel voluntar în multe state din lume și în Regatul Unit, inclusiv operatori de telefonie mobilă, companii de filtrare și furnizori de servicii de căutare peste 90% în, din aceste rețele din Regatul Unit sunt acoperite de companii care folosesc această listă. În Regatul Unit uh, întreprindem măsuri imediate pentru a elimina acest conținut, iar când el este găzduit peste hotare, lucrăm cu colaboratorii noștri pentru ca ei să poată ancheta acest lucru în baza legislației naționale imaginile pe care noi le evaluăm conform legislației britanice sunt categorizate conform criteriilor stabilite de judecătorii din cadrul Consiliului uh, pentru linii orientative. Facilitarea și blocarea acestora este o responsabilitate foarte mare, iar lucrarea noastră, activitățile noastre sunt supravegheate de un Consiliu independent care aprobă procedurile urmând uh, indicațiile membrilor noștri din cadrul industriei și colaborăm într-un cadru legislativ foarte strict. Sistemele și procesele uh, implicate în toate aceste proceduri sunt și ele evaluate de o, niște experți independent. Uh, IVF evaluează doar conținutul ilegal. Nu avem puterea de a urmări infractorii, dar existența noastră îi ajută pe cei care aplică legea pentru că Uh, activitățile noastre acoperă și activitățile desfășurate în afară, activitățile legale din afară, care nu țin de Guvernul Regatului Unit. Acestea nu ne oferă finanțare și, prin urmare, nu beneficiem de finanțarea oferită forțelor de poliție. Uh, noi credem că orice listă trebuie să prezinte uh, URL-urile, mai ales pentru că foarte mare parte din acest conținut se găsește pe site-urile legale. Și dacă nu am face acest lucru, atunci foarte multe uh, site-uri legale ar deveni nedisponibile. Acest conținut uh, este foarte efemer și se poate uh, muta odată la câteva zile dintr-o țară în alta și atunci, pentru ca acțiunea noastră să fie cât mai cuprinzătoare și să evite blocarea unor URL-uri care nu mai conțin asemenea conținut, listele trebuie actualizate cel puțin o dată pe zi. Blocarea, după părerea noastră, trebuie realizată în mod transparent și în interesul uh, protecției publicului. Este important ca publicul să verifice dacă aceste companii blochează site-urile. Considerăm totodată că trebuie să existe și un sistem de plângeri pentru ca oricine are asociere cu uh, conținutul acestor site-uri să poată depune plângere și să includă site-ul respectiv pe listă. Există oarecare îngrijorare cu privire la faptul că infrastructura se dezvoltă astfel încât să blocheze conținutul, dar că de acest lucru se va abuza în viitor trebuie elaborate mecanisme de asigurare pentru a minimiza această problemă și pentru a se păstra caracterul specific al blocării. Facem acest lucru de șase ani în Regatul Unit și nu a fost uh, niciodată vreo problemă în acest sens. În ceea ce privește proporția destul de mică de conținut de uh, imagini pe internet care se referă la abuzul uh, asupra copiilor, trebuie să păstrăm proporționalitatea și echilibrul, ținând totodată seama la, de dreptul la libertate și informare. Nimeni nu trebuie să aibă dreptul să acceseze materiale care conțin uh, imagini cu abuz asupra copiilor. Uh, astfel încât uh, activitatea noastră trebuie să vină ca un plus în activitățile de încercare de eliminare a acestor imagini. În sfârșit, o listă nu ajută la uh, stabilirea, nu ne ajută să știm dacă lista respectivă este actualizată și își face treaba. Prin urmare, sunt necesare metode de certificare a acestei liste și a eficienței sale, și acesta este un lucru la care ne gândim chiar în prezent în Regatul Unit. Mulțumesc! Grazie. Adesso... Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului John McNamee, reprezentantul European Digital Rights. Aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc. pentru ocazia de a mă adresa pe dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Noi reprezentăm o asociație cu 27 de membri. Cresc de un an de zile pentru această organizație și uh, înainte, din 1995 încoace, am lucrat practic tot timpul în sectorul IT. Mă voi referi la blocarea internetului ca element din această directivă, lucru care ne afectează direct. De asemenea, pentru a evita orice neînțelegere, aș vrea să vă spun că aceasta este doar o parte dintr-o mare directivă. Și criticile mele aduse asupra unui singur articol nu înseamnă că aș critica întreaga directivă despre care colegii de la prezidiu au spus că e atât de importantă. Aș avea 15 lucruri de spus, însă nu am decât 10 minute. În primul rând, blocarea Blocarea reprezintă un risc pentru întreaga societate. Comisia a făcut această propunere fără să evalueze situația. Ca să vă explic despre ce e vorba, blocarea e un termen generic. Există mai multe feluri de blocare. Iar cea sprijinită de Internet Watch Foundation e diferită de cea la care se referă autoritățile suedeze. Există două feluri de blocare. În primul rând e vorba de faptul că traficul utilizatorilor este practic uh, uh, îndreptat într-o altă direcție. Și o abordare foarte greșită, deoarece consumatorii nici măcar nu sunt uh, informați de ceea ce se întâmplă. Există și alte tehnici mai uh, invazive, cum ar fi analizarea comunicărilor private ale tuturor utilizatorilor pentru a, uh, găsi materiale um, pornografice. Și încă nu se știe ce fel de blocare intenționează să facă Comisia Europeană și după implementarea directivei, Comisia nu va controla tehnologia pe care statele membre o vor uh, considera ca fiind adecvată. Blocarea nu funcționează deoarece atunci când uh, se operează, site-urile rămân online Oamenii folosesc uh, multe tehnologii privind uh, intimitatea. Blocarea nu face față abuzurilor, doar ce acestea au loc mai ales pe rețelele peer-to-peer -peer. și, acum a spus și domnul Sutton, doamna Sutton, oricine în afara jurisdicției țării respective este afectat. Deci, nu se câștigă nimic. Uh, Blocarea nu oprește accesul deliberat și nu face nimic pentru a opri accesul accidental. Mai puțin de o persoană din trei uh, raportează uh, materiale ilegale pe an. Blocarea ar putea crea tulburări pe site-urile comerciale, însă le-ar putea și ajuta, deoarece după ce își dau seama că au fost blocate, se pot muta pe un alt server în altă țară. Blocarea lasă deci site-urile pe internet și nu are efecte. Acum, riscurile pentru protecția copilului și pentru societate. Există două tipuri de riscuri. Pentru societate, pentru protecția copilului și pentru credibilitatea UE la nivel internațional. Vedem câte resurse se risipesc. Se pregătește o listă cu ce e mai rău decât să se combată această delinvență. Aproape toate site-urile sunt găzduite pe teritoriul partenerilor noștri comerciali. Ar trebui să ne gândim la modul în care negociem acordurile comerciale. De asemenea, riscăm ca blocarea să prelungească inacțiunea statelor membre. Comisia spune că această directivă este necesară deoarece nu putem avea încredere în statele membre să implementeze Convenția Consiliului Europei cât mai repede și cât mai cuprinzător. Astfel, cel mai rău e să promovezi o măsură pentru a arăta cât de inactive sunt statele membre. Știm cu toții că în urma acestei legislații se va reduce presiunea pentru a combate alte probleme. Propunerea aduce blocarea și în alte domenii, așa cum am văzut și în anumite state membre. Blocarea se folosește pentru a proteja monopoliile de jocuri, de exemplu, de noroc, în anumite țări. Și există și un uh, cost privind uh, criptarea tehnologică, deoarece vor crește costurile pentru ca întreprinderile să controleze accesul la internet. Blocarea va um, bloca credibilitatea UE, deoarece la nivel internațional noi suntem uh, cei care sprijinim libertatea de informare. Deci cum putem să facem acest lucru după ce vom fi implementat o structură de blocare cuprinzătoare care va fi folosită inutil pentru a proteja monopolul jocurilor de noroc online sau, uh, sau loteriile sau companiile de discuri. Riscurile pe care le are blocarea, le aduce blocarea sunt prea ridicate. Și statele membre ar rămâne inactive nu e nevoie de niște măsuri simbolice, ci de acțiuni mult mai cumprizătoare. Această propunere are riscuri atât pentru protecția copilului, dar în ceea ce privește acum drepturile de autor. S-a făcut o evaluare de impact pentru a contribui la un mediu de reglementare cât mai bun. E nevoie de eficiență, de eficacitate, însă cum se poate obține așa ceva când se propune blocarea fără să se analizeze impactul blocării în țările în care aceasta deja există? De ce nu se evaluează dialogul cu SUA pe această temă și proporționalitatea măsurii? Aș vrea de asemenea să mă refer la comunicatul de presă din Germania. Comisia nu a evaluat relevanța din ce în ce mai redusă a blocării. Din ce în ce mai multe materiale sunt uh, găzduite pe servere Problema este că listele de blocări se fac mult prea repede și nu putem ști exact cât de proporționale sunt aceste măsuri. Fie că e vorba de blocare pentru acces accidental sau deliberat, nu s-a evaluat limitarea tehnică a blocării. Într-un raport OSCE-ul spune că limitările sunt atât de mari încât uh, s-ar putea încălca chiar și Convenția Drepturilor Omului. Au existat de asemenea și site-uri inocente care, nevinovate practic, care au fost blocate greșit. Și există pericolul unor urmări de nedorit lobby-ul pentru drepturile autorului în uh, Danemarca a cerut să se analizeze situația înainte de a se bloca vreun site. Totuși, uh, site-ul respect, un site a fost blocat și imediat uh, traficul a crescut cu 12%. Și același lucru s-ar întâmpla și dacă s-ar bloca aceste site-uri cu pornografie infantilă. Orice propunere care subminează drepturile fundamentale nu are cum să fie salutată. După ce va fi implementată această măsură, va fi practic imposibil de abrogat. Comisia nu a evaluat efectul acestor măsuri. Nu a evaluat uh, valoarea adăugată a acestor măsuri din țările unde există. Vorbeam de jocurile de noroc online și de multinaționalele media. Deci comisia nu a făcut decât promisiuni au spus că blocarea se va limita la site-urile care conțin imagini cu abuzuri asupra copiilor. Însă această promisiune a fost încălcată. Deci nu avem cum să credem Comisia Europeană că e vorba doar de aceste site-uri. site-uri. Sunt finanțate două proiecte care vizează alte uh, domenii, indiferent de votul Parlamentului. Și ultima președinție a Consiliului a adoptat un raport pentru a proteja monopolul jocurilor de noroc online. Lituania, Franța și alte state intenționează acum să extindă blocarea pentru a, comercia, pentru a proteja interesele comerciale. Și e clar, misiunea Comisiei nu e respectată nici de Comisie, nici de Consiliu și nici de statele membre. În concluzie, Vă implor să vă gândiți cu mare atenție la toate aceste lucruri și să propuneți un text care să respecte subsidiaritatea, statul de drept și care să nu le permită statelor membre să renunțe la responsabilitate, externalizând problema companiilor private. Avem o cerință în fața dumneavoastră, să combateți adevăratele delicte statele membre nu ar trebui să rămână inactive, iar blocarea nu ar trebui să mai rămână în această propunere. E nevoie de un text care să aibă obligații aplicabile pentru statele membre, pentru respectarea Convenției privind drepturile copilului și declarația de la Stockholm și uh, angajamentul global de la Oklahoma. Aceste promisiuni de șarte nu-și mai au locul. Grazie. Eh, la parola adesso Mulțumesc. Îi dăm cuvântul acum doamnei Cristiana de Paoli, reprezentantă organizației Save the Children. Sorry. Okay. Sorry. Vorrei ringraziare Aș vrea să mulțumesc în numele grupului nostru european, Save the Children, pe care îl reprezint astăzi, doamnei Angelili, și uh, Comisiei pentru că ne-ați dat ocazia de a veni aici și de a discuta despre propunerea de directivă privind exploatarea și abuzul minorilor. Save the Children este cea mai mare organizație internațională independentă pentru protecția copiilor din 1929. Acționează în 120 de țări din lume cu un birou central de coordonare. Save the Children apreciază eforturile făcute de a îmbunătăți prin această propunere contextul legislativ european în domeniul împiedicării abuzului și exploatării sexuale a copiilor. Cu toate acestea, Uniunea Europeană trebuie să asigure cele mai eficiente măsuri și standardele cele mai înalte în toate statele membre pentru a garanta că victimele acestor abuzuri, copiii minori, sunt identificați și că dreptul lor la protecție și la sprijin este un drept garantat. Toate aceste lucruri trebuie făcute în conformitate cu principiile directivei omul privind drepturile copiilor, în special principiul uh, în care se vorbește despre cel mai bun interes al copilului. Interesul organizației noastre cu privire la propunerea de directivă în ansamblul său este unul mare. Împreună cu alte ONG-uri care sunt prezente și astăzi aici în sală, în aceste luni am lucrat la elaborarea de propuneri concrete și detaliate care urmăresc să producă modificări sau îmbunătățiri ale textului și ale unora dintre articolele sale. Nu avem mult timp la dispoziție, prin urmare am să mă axez doar pe articolele care uh, vorbesc în special de protecție, de asistență și de sprijinul oferit copiilor victime. Experiența ne demonstrează, și în această dimineață deja s-a menționat acest lucru, că majoritatea copiilor care sunt supuși violențelor păstrează tăceresc, fie că abuzurile au încetat sau nu. Motivele sunt diverse și nu avem acum timp să intrăm în detalii, dar aș vrea să vă spun că acei copii care sunt victime ale abuzurilor sunt manipulați și constrâns să păstreze tăcerea de către um, cei care comit aceste acte și aceștia de regulă sunt persoane în care copiii au încredere și care strânesc în copii sentimente de rușine și de incapacitate de a face denunțul. Din acest motiv este important ca statele membre să adopte măsuri adecvate pentru identificarea minorilor care sunt victime ale abuzurilor și apreciem faptul că propunerea de directive uh, de directivă conține măsuri care duce lucrurile în acest sens. Mă refer aici în special la articolul 15. Apreciem foarte mult introducerea de măsuri care urmăresc să încurajeze, în special pe cei care lucrează în strânsă legătură cu minorii, să semnaleze cazuri în care se suspectează abuzuri. Recomandăm însă să nu uităm că acest lucru nu poate să rezulte doar din formarea acestor uh, profesioniști. Trebuie să existe instrumente adecvate pentru a putea interpreta semnalele unui posibil abuz. Apreciem de asemenea și măsurile și dispozițiile din articolul 14 care urmăresc să eficientizeze activitatea investigatorie în domeniu. Toate anchetele în acest domeniu trebuie să fie considerate a fi prioritare pentru a avea în considerare întotdeauna cel mai bun interes al copilului. Ne dorim, mai ales în cazul abuzurilor sexuale comise asupra copiilor minori pentru producerea de materiale pedopornografice, că statele membre vor adopta măsuri care să consolideze cooperarea între aceste state și o mai bună coordonare între state la nivel internațional în activitățile de investigare și dorim să fie adoptate măsuri de anchetă eficientă, cum ar fi, de exemplu, acțiunile sub acoperire. Aș vrea să mă refer la faptul că foarte puțini din copiii care sunt exploatați pentru materiale pedopornografice sunt până la urmă identificați. Acest lucru a fost deja subliniat. În ciuda faptului că imaginile sunt niște probe clare a abuzului comis asupra minorilor și de aceea organizația noastră care de ani de zile lucrează pentru a atrage atenția asupra acestor victime apreciază articolul 14 aliniatul 4 care cere statelor să aibă o unitate de anchetă pentru a identifica minorii prin intermediul analizării materialului video respectiv. Însă aceste unități trebuie să fie specializate și să dispună de resurse financiare și umane adecvate. Așa cum s-a spus și în această dimineață, e vorba de o muncă foarte complexă și foarte dificilă. Articolul 14, aliniatul 6 și articolul 6, care introduce um, criminalizarea sau infracționalizarea activității de grooming, reprezintă două elemente importante care ne arată cum se încearcă abordarea formelor um, prin care minorii pot fi abuzați prin utilizarea acestor noi tehnologii. Articolul 6 se referă la minorii sub vârsta consimțământului legal. Acest lucru dă naștere la preocupări pentru noi, fiindcă nu protejează copiii care au depășit vârsta consimțământului legal, dar încă n-au împlinit 18 ani. Din acest motiv, noi recomandăm să se elimine noțiunea de um, consimțământ legal din acest articol. Organizația noastră apreciază faptul că propunerea atrage atenția asupra protecției și asistenței oferite victimelor abuzurilor și recomandă ca minorii victime să beneficiază de protecție și asistențe conform nevoilor și drepturilor lor. Și de aceea apreciem includerea în acest document de măsuri în acest sens, dar ne-am dorit ca în urma discuției pe care o avem, articolele 18 și 19 să fie îmbunătățite, conținând măsuri specifice care să um, ceară statelor membre să abordeze strategii naționale sistemice pentru a oferi sprijin sprijin victimelor acestor uh, acțiuni. favorizând cooperarea și colaborarea între toate agențiile implicate în aceste activități. Și mă, referesc aici, mă refer aici la poliție, la serviciile sociale și la sistemul juridic. Apreciem de asemenea atenția care se acordă garantării măsurilor de protecție pentru minor pe durata anchetei și a procesului. Aceste măsuri trebuie să garanteze faptul că traumele care sunt suferite de copii nu sunt uh, uh, consolidate și mai mult de toate aceste activități și de aceea trebuie ca întotdeauna să ne preocupăm de um, promovarea interesului copiilor și lucrătorii care intră în legătură cu acest copii trebuie să fie foarte bine formați și informați cu privire la drepturile acestor copii. Multe dintre măsurile discutate sunt uh, conținute și în Convenția Consiliului Europei privind uh, protecția minorilor, pe care uh, Convenția o considerăm ca o bază foarte bună pentru finalizarea acestei directive de care discutăm astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum e momentul să invităm alături de noi pe domnul uh, Francis Jacobs, pe domnul Theo Notem și pe domnul John Carr. Allora, io darei subito... Acum aș dori să dau direct cuvântul domnului Francis Jacobs, președintele organizației Missing Children Europe. Îmi cer scuze, dar încă o dată va trebui să părăsesc sala, fiindcă avem vot în comisie. Vă rog. Madam Chairman, it's a privilege. Stimată doamnă președinte, este un privilegiu să mă adresez dumneavoastră în cadrul acestei reuniuni. După mulți ani ca um, procuror general la Curtea Europeană de Justiție, când am avut de-a face cu foarte multe probleme și foarte multe cazuri uh, europene, am avut onoarea să devin președintele uh, organizației Missing Children Europe membrii organizațiilor naționale din statele membre, care sunt membri și în cadrul organizației noastre, vin din 24 de organizații din 16 state membre și Elveția. Avem foarte multă experiență în ceea ce privește abuzul sexual asupra copiilor și, de pildă, am luat parte activă la Coaliția Financiară Europeană, menționată de mai mulți antevorbitori organismele noastre naționale sunt active în uh, linia întâi a acestei probleme și noi, la nivelul Uniunii Europene, căutăm să-i ajutăm să intervenim în cadrul problemelor transfrontaliere, care cresc tot mai mult pe măsură ce în Europa granițele devin tot mai puțin importante. Ne-am consultat cu organismele noastre naționale în ceea ce privește problemele pe care le discutăm aici și, deși părerea nu este una complet unanimă, cred că putem totuși vorbi cu o voce europeană. Apreciem foarte mult directiva propusă care dorește să înlocuiască decizia cadru pentru care am fost de asemenea consultați de Comisia Europeană. Salutăm de asemenea noul rol al Parlamentului European Uh, acordat prin tratatul de la Lisabona și această ocazie de a ne exprima părerea. În timpul pe care l-am la dispoziție mă voi concentra doar pe câteva aspecte. Sunt uh, în principiu chestiuni uh, de natură juridică, dar totodată și principii importante și, ca să profit la maxim de timpul pe care l-am la dispoziție, nu o să mă refer la acele perspective unde suntem de acord cu celelalte ONG-uri, ci mai degrabă pe cele uh, care nu au fost atât de mult accentuate de ceilalți și pe cele care, în cadrul discuțiilor cu ONG-urile, am constatat că avem uh, viziuni oarecum diferite. Dați-mi voie să încep subliniind, la fel cum a făcut și Comisia în expunerea de motive, cât de important este ca atât Consiliul cât și Parlamentul European ca și colegislatori în cadrul acestui domeniu juridic important, să țină mereu seama de faptul că interesul superior al copilului trebuie să fie principala motivație în toate acțiunile care au de-a face cu copii. Acest principiu este formulat în articolul 24, aliniatul 2 din Cartea, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. După cum urmează, unii copii vor avea dreptul la acea protecție și îngrijire necesară pentru bunăstarea lor. Doi, în toate acțiunile care au de-a face cu copii, fie că sunt întreprinse de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie o considerație prioritară. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a formulat foarte clar uh, regula conform căreia uh, protecția drepturilor nu uh, este limitată de principiul neimplicării. Totodată, ea include o obligație pozitivă de a incrimina infracțiunile de această natură. Se spune totodată că abuzul sexual este un o acțiune greșită, fără nicio îndoială, o acțiune absolut oribilă, iar uh, copiii supuși acesteia au dreptul la protecție și la a fi feriți de aceste acțiuni, fără ca ele să aibă aplicare asupra aspectelor private din uh, viața lor. Și vă recomand tuturor să, citești, să citiți uh, această sentință, pentru a vedea cum curtea uh, echilibrează libertatea de expresie cu drepturile copilului și cum drepturile copilului sunt recunoscute ca fiind supreme. Apoi, revenind la directiva propusă, Dați-mi voie să subliniez mai întâi că susținem întru totul perspectiva Comisiei că această directivă să respecte principiile subsidiarității și proporționalității. În ceea ce privește subsidiaritatea, argumentele Comisiei sunt convingătoare. Într-adevăr, în ceea ce privește internetul, domeniul de aplicare al subsidiarității, așa cum a fost ea invocată uh, în trecut ca uh, un motiv de obiecție, nu mai are aceeași valoare, pentru că prin natura sa internetul este un fenomen transnațional. În ceea ce privește proporționalitatea, ni se pare evident că măsurile prezentate în directive sunt urgente și necesare pentru atingerea obiectivelor și aici uh, argumentele contrare sunt foarte puține. Apoi, trebuie să subliniem nevoia unei consecvențe cu uh, Convenția Consiliului Europei de la Lanzarote este cel mai avansat text internațional pe acest subiect. El are deja caracter obligatoriu pentru o serie de state membre care trebuie să-și modifice legislația pentru a se conforma cu acest text. După părerea noastră, este de dorit ca directiva să fie consecventă cu prevederile convenției, dacă nu sunt motive foarte solide pentru a adopta o poziție uh, diferită cu privire la un anumit subiect. Există foarte multe avantaje în acestei consecvențe, pentru că risc, uh, evită riscul Uh, apariției unor uh, incompatibilități în ceea ce privește obligațiile cu privire la același subiect oferă siguranță și complexitate într-un domeniu în care uh, este nevoie de claritate și de simplicitate. Evită dezvoltarea a două standarde diferite, unul pentru cele 27 de state membre și celălalt pentru ceilalți 20 de membri ai Consiliului Europei. Totodată facilitează adoptarea directivei și punerea sa în aplicare. Și în plus, există domenii în care convenția poate să fie uh, preferată în fața textului directivei și amendamentelor propuse. Există mai multe chestiuni în cadrul directivei în care atât noi, ca și ceilalți, considerăm că ar fi preferabil să se respecte rezoluția de la Lanzarote decât directiva propusă sau unele dintre propunerile emise. Nu am timp să men le menționez pe toate, însă vreau să subliniez principiul că această consecvență cu convenția este un obiectiv uh, foarte important și acest lucru nu subminează valoarea adăugată a directivei în niciun fel. Și direct, nici directiva nu are avantajul, doar uh, prin faptul că este adoptată, să capete caracter obligatoriu pentru toate statele membre. Ea va fi supusă acțiunilor Comisiei, acolo unde este nevoie, și supusă interpretării Curții Europene de Justiție sau Tribunalelor Naționale pentru a se asigura un, interpretarea sa uniformă și corectă în toată Uniunea Europeană. Oricum, după cum s-a subliniat ieri de către reprezentanții Consiliului Europei, Directiva nu trebuie să prezinte standarde mai reduse decât cele ale Consili- uh, Convenției Consiliului Europei. Acelea trebuie să fie standardele minime și nu trebuie să existe posibilitatea de opt-out în cadrul directivei, pentru că aceasta trebuie să stabilească un standard uniform. Apoi vreau să comentez foarte scurt cu privire la unele chestiuni importante din directivă. Mai întâi e problema pedepselor minime. Directiva stabilește pedepsele minime sau maxime. De exemplu, pedepsa maximă să nu fie mai uh, mică de 20 de ani de închisoare. Și acest lucru este într-adevăr uh, important pentru că semnalează gravitatea infracțiunii respective. Dar dacă directiva stabilește și o pedeapsă minimă, un concept cu totul diferit, de exemplu ca pedeapsa să nu fie mai mică de 2 ani de închisoare, noi credem că nu ar trebui să facă acest lucru, pentru că pedeapsa minimă este necunoscută ca și concept în dreptul mai multor state, state membre. Uh, pentru că acolo se consideră că tribunalul trebuie să aibă libertatea de a evalua această pedeapsă minimă. Sigur că această discreție nu este afectată, dar chiar și pentru infracțiunile sexuale, o sentință minimă stabilită de lege s-ar putea să fie greșită în anumite cazuri, pentru că pot exista circumstanțe excepționale unde o asemenea abordare nu ar fi adecvată și ar fi mai bine ca persoana respectivă să fie tratată în afara închisorii. Am avut exemple de asemenea cazuri în sistemele noastre și, într-adevăr, pot exista obiecții fundamentale la nivel de principiu în statele membre uh, vis-a-vis de introducerea unei pedepse minime. În al doilea rând, ne-am gândit că ar fi bine să includem în directivă prevederi privind limitele de timp în care o acuzație de abuz sexual asupra uh, copiilor poate fi adusă în fața justiției. O asemenea Uh, prevedere este totodată în uh, conformitate cu Convenția de la Lanzarote, care specifică o perioadă de timp suficient de lungă pentru ca uh, urmărirea penală să poată fi începută chiar și după ce copilul a ajuns la vârsta um, majoratului. Se știe că, din diverse motive, foarte mulți copii victime nu pot raporta aceste um, infracțiuni înainte să ajungă la vârsta majoratului. Totodată este esențial ca copilul să aibă timp suficient după ce a devenit adult să depună o plângere și ca autoritățile de urmărire penală să poată să-și facă treaba în cazul respectiv. Și ultimul punct, prin, foarte important, pe care vreau să-l uh, menționez, se referă la blocarea imaginilor de abuz sexual. Noi susținem cerința de blocare a acestor imagini ca măsură temporară până la eliminarea și ștergerea acestor materiale. Am sugerat deja că blocarea acestor imagini este în perfectă conformitate cu principiul subsidiarității, dar vreau totodată să spun că noi considerăm această cerință de blocare ca un mijloc fundamental de protecție a victimelor copii. Am auzit obiecții cu privire la această blocare. Am auzit ieri uh, de, vorbindu-se despre protecția datelor, dar noi considerăm că există măsuri suficiente de uh, siguranță în articolul 21 aliniatul 2 al directivei pentru a răspunde acestor obiecții. Am auzit totodată de obiecții bazate pe libertatea de expresie și de informare. Uh, dar, sincer, nouă ni se pare imposibil să susținem că blocarea imaginilor de abuz sexual despre care vorbim în cadrul acestei comisii poate fi uh, considerată ca o limitare inadecvată a libertății de exprimare, libertății de exprimare și de informare. Ni se pare un lucru absolut inacceptabil și uh, o lipsă de consecvență cu deciziile luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totodată respingem argumentele care spun că blocarea aceasta se poate folosi și în alte contexte pentru a preveni pirateria sau a proteja drepturile de autor sau a, a preveni jocurile de noroc pe internet. Fiecare din aceste chestiuni trebuie privite separat și, în, după părerea noastră, nu există motive pentru a obiecta împotriva a, blocării site-urilor cu imagini de abuz sexual din acest punct de vedere. Deci respingem ideea de a, se, a ne opune acestei blocări pentru motivele deja prezentate. Uh, am menționat, prin urmare, o serie de principii importante. Poate sunt și altele, mai puțin, uh, nu mai puțin importante. Printre ele se numără vârsta consimțământului la care s-a făcut referire și la care se face referire și la uh, proiectul de directivă. Aici preferăm uh, adoptarea, abordarea Convenției de la Lanzarote. Subliniem totodată nevoia uh, de prevederi mai largi în ceea ce privește evaluarea unei persoane în momentul angajării lucru care subliniază din nou nevoia unei legislații la nivel european în acest sens. De asemenea, putem vorbi despre nevoia de a pedepsi persoanele juridice și de a confisca bunurile folosite în acest caz, precum și desfășurarea foarte rapidă a, a investigației. Acestea sunt doar câteva puncte pe care vrem să le aducem în atenția Comisiei. Sperăm că ați găsit utilă contribuția noastră și sperăm mai ales că vom avea și în viitor ocazii să contribuim la lucrările Parlamentului European cu privire la această directivă și vă mulțumim pentru atenție. Thank you very much, Sir Jacobs. Vă mulțumim, domnule uh, Jacobs. Dăm cuvântul domnului John Kerr. Uh, mulțumesc. Bună dimineața. Dimineața, în primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mă dați de a veni aici pentru a vorbi despre această directivă atât de importantă. Din prezentarea făcută, ați aflat că vorbesc în numele Alianței Europene a ONG-urilor pentru siguranța copiilor online, ENAXO. Reprezentăm în jur de 20 ceva de organizații din 20 ceva de țări din Uniunea Europeană. Avem de asemenea asociații cu o serie de organizații pentru protecția copilului din afara Uniunii Europene. Multe din organizațiile de protecție a copilului din ENAXO, mai ales cele cu care am lucrat eu unde aproape de-a lungul anilor, colaborează direct cu mii, cu sute sau mii de copii care au fost victime sau abuzați în foarte multe feluri, inclusiv copii care au fost abuzați sexual, care au fost victime al abuzului sexual, cazuri în care internetul a înlesnit abuzul respectiv, iar imaginile cu abuzul respectiv au apărut ulterior pe internet. Deci multe dintre aceste organizații pe care le reprezint oferă sprijin uh, apropiat, consiliere psihologică victimelor delictelor despre care vorbim astăzi aici. Deci sper că pe parcursul acestei prezentări pe care o fac aici, veți înțelege că eu nu vin doar cu o perspectivă academică abstractă în legătură cu importanța principiilor despre care discutăm, ci că vin cu o perspectivă care se bazează practic um, pe deplin pe experiența pe care o avem cu aceste organizații de protecție a copilului care fac parte din ENAXO. Cum vedem noi această directivă? E bine, e o provocare pentru o instituție politică. Din punct de vedere politic, această directivă stabilește cine va vorbi pentru cei aflați într-o poziție vulnerabilă pentru copiii care au devenit victimele acestor delicte. Mai ales uh, copiii ai căror imagini cu abuzuri sexuale sunt uh, răspândite, așa cum se vorbește în articolul 21. Deci trebuie să vedem cum îi vom uh, proteja pe copii și știm că nu e singura problemă. Există și alte obiective, iar politicienii și instituțiile politice trebuie să ia hotărâri legătură cu ierarhizarea acestor probleme. Deci fiecare, fiecare persoană care va vorbi despre această problemă, bineînțeles, va deplânge imaginile cu abuzuri uh, asupra copiilor, însă uh, faptele vorbesc mult mai mult decât uh, vorbele. Una e să spui că te opui diseminării acestor imagini. Ceea ce contează e propunerile practice cu care vii pentru a restricționa și elimina circulația acestor imagini. Deci, să știm clar un lucru. Niciun copil nu își poate da consimțământul să fie violat sau ca imaginile cu acel viol să fie distribuite peste tot în lume. Deci dacă aceste imagini nu reprezintă nimic altceva, gândiți-vă că e vorba în primul rând de uh, încălcarea dreptului la intimitate pe care îl au acei copii și orice ocazie de a stăvili circulația acestor imagini ar trebui să fie aplaudată și nu criticată. E clar că e perspectiva mea și cred că ștergerea, eliminarea imaginilor e măsura pe care o preferăm. Însă să spui că vrei ca toate imaginile să fie șterse, ca fiecare răufăcător să fie adus în fața justiției, e bine, așa ceva e imposibil în viața reală. Între timp, aceste imagini pot fi vizualizate. Între timp, dreptul copiilor la intimitate uh, este încălcat. Dacă nu sprijiniți propunerea de la articolul 21, cerințele copiilor ca aceste imagini să fie înlăturate nu au cum să fie respectate. Deci am spus, noi preferăm eliminarea. Întrebarea este, problema este însă ce faci atunci când nu e posibil să nu ai cum să ștergi imaginile respective. Deci până când imaginile vor fi șterse, credem că blocarea este o măsură necesară. Cineva spune aici că blocarea e o tehnologie care nu s-a dovedit a fi utilă. Ei bine, unele din companiile care folosesc această tehnologie sunt Deutsche Telekom în Marea Britanie, care au OT Mobile, deci ei folosesc blocarea Orange, France Telecom și ei folosesc Telefonica din Spania și din multe alte țări folosesc blocarea Telecom Italia, Google, Microsoft, Sonera în Scandinavia, British Telecom, Vodafone, Virgin. Cu toții folosesc blocarea, deci să le spunem să oprească această tehnologie deoarece ea nu s-a dovedit a fi utilă. Se fac blocări și în țări care sunt democratice cu libertate de expresie. În Olanda, cum ar fi Suedia, Marea Britanie, Finlanda și absurd să sugerez, așa cum se spune, că blocarea nu va duce decât la uh, eliminarea dreptului de expresie. E o măsură limitată, asta e clar, asta se spune și în directivă, și o măsură limitată doar la imaginile cu abuzuri uh, sexuale asupra copiilor. Și e clar că există căi de a te eschiva de la această blocare. Imaginile pot fi vizualizate de către cei care sunt suficient de hotărâți pentru a le vedea. Însă milioane și milioane de oameni nu au aceste cunoștințe, nu au nici hotărârea respectivă pentru a găsi o cale de a vizualiza totuși imaginile alea. Și e adevărat de asemenea că există și alte părți uh, pe internet unde imaginile pot fi accesate, cum ar fi rețele peer-to-peer -peer sau grupurile. Și e clar că și încriptarea poate fi o acoperire și poate uh, distribui imaginile respective fără ca ele să poată fi detecta. Însă faptul că există alte măsuri nu e un motiv pentru care să nu intervii într-un domeniu în care poți afecta lucrurile deci pe internet. Și acolo se întâmplă blocarea pe internet. Și nimeni nu spune că e vorba de peer-to-peer -peer network, de encriptări. Da, da, da. Am auzit de asemenea că unii sunt împotriva blocării deoarece ar fi utilizată în mod greșit, cum ar fi uh, vorba de jocurile de noroc online sau de industria farmaceutică sau industria uh, multimedia. Deci care e ideea? Drepturile copiilor, drept de a fi protejați de aceste încălcări reprezentate de imagini pot fi uh, ceva folosit la niște negocieri care au de-a face cu jocurile de noroc, uh, cu pariurile online sau cu muzica? Deci aceste imagini cu copii abuzați, imagini produse și distribuite pe internet, pot fi considerate ca fiind doar o parte dintr-o negociere? Nu. Nu există un echivalent, nu o echivalență morală între uh, Uh, drepturile acestor copii și drepturile celor de la Hollywood de a face profituri. Deci nu trebuie să venim cu uh, considerații externe în legătură cu modul în care ar putea fi folosită această blocare. Ce le vom spune copiilor care au fost violați, căror imagini sunt pe internet? Că nu avem cum să-i protejăm de umiliri suplimentare? Pentru că dacă noi o facem, guvernul din Corea de Nord uh, se va comporta greșit. E și un alt argument care spune că guvernele autoritare vor fi încurajate. Ei bine, un guvern ca cel nordcorean nu are nevoie de încurajarea Parlamentului European și nu știu dacă ei așteaptă rezultatul acestei uh, dezbateri pentru a folosi sau nu blocarea și tehnologiile de blocare. Și la urmă e ridicol să sugerez că blocarea nu ar trebui să fie folosită într-un scop bun, doar pentru că niște oameni răi o folosesc în scopuri rele. Dacă urmărim, urmăm logica acestui argument, atunci tot felul de lucruri, medicamente, de exemplu, folosite în spitale sau peste tot, ar fi interzise, deoarece există persoane dependente de droguri, care abuzează. Armele, de asemenea, pot fi folosite în scopuri foarte rele, pot fi folosite însă pentru a împușca șobolani. Deci nu putem spune că ar trebui interzise doar pentru că niște răufăcători fac lucruri rele cu ele. E încă un exemplu de confuzie. Și filtrarea poate fi folosită în scopuri negative. Deci nu sugerăm așa ceva. Noi spunem, directiva sugerează doar să se folosească în scopuri pozitive și anume scopul de a proteja pe copii. Deci închei spunându-vă încă o dată, e o chestiune cu dimensiune politică și vreau să știu în numele cui va vorbi Parlamentul. Deci eu sper ca Parlamentul să ia apărarea copiilor oprimați, copiilor uh, victime, ai căror imagini sunt distribuite uh, pe internet uh, fără voia lor. Vă mulțumesc! Îi voi da cuvântul acum ultimului vorbitor, domnul Noten, membru al Consiliului Executiv de la ECPAD. Thank you for giving me the... Vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi aici și de a putea să vă vorbesc. Aș putea spune că n-am nimic de adăugat la cele spuse de uh, antevorbitorul meu cu privire la chestiunea blocării. Tot ce pot să spun este că ECPAT sprijină această idee, exact ca și colegul meu. De asemenea, sunt puțin dezamăgit să văd așa puțin deputați în această sală. Asta ne spune foarte clar că problema aceasta nu e percepută ca o problemă importantă. Știu că există niște probleme cu practic, cu traficul, dar totuși noi am reușit să ajungem astăzi, în această dimineață aici. Eu am ajuns chiar la 8. În fine, putem spune că ECPAT este o rețea globală de organizații și persoane care colaborează pentru eliminarea prostituției la copii, turismul sexual la copii și pornografia infantilă. Vrem să lucrăm pentru a ne asigura că în întreaga lume copiii se bucură de drepturile lor fără a fi exploatat sexual în niciun fel. Rețeaua ECPAT este formată din organizații și alte rețele din 75 de țări din întreaga lume. Avem în 15 state membre UE de asemenea membri ECPAT. Intervenția noastră astăzi aici se axează pe turismul sexual deci exploatarea sexuală a copiilor în Uniunea Europeană uh, pe plan intern, dar și pe plan extern, în afara Uniunii Europene. Și aici mă refer la cetățeni europeni care abuzează copii din alte părți ale lumii. Aceste acțiuni sunt uh, efectuate de persoane care călătoresc și se implică în acte sexuale cu minorii. Deplasarea infractorilor este ceea ce face diferența dintre prostituția la copii și turismul sexual la copii. Această deplasare se poate întâmpla fie dintr-o țară în alta, fie în interiorul unei singure țări. De multe ori, turismul sexual infantil are legătură cu traficul de copii. Copiii sunt traficați către destinații turistice, fiindcă turiștii plătesc astfel mai mult infratorii locali pentru aceleași servicii. În aceste cazuri, fluxul de trafic uh, se face către puncte turistice sau zone comerciale vizitate de mulți turiști. Însă nu trebuie ca un turist sexual să călătorească către aceste destinații pentru a găsi copii. Infractorii pot întâlni copii și uh, pe forumurile de internet, cu ajutorul camerelor web, uh, sau pot exploata copiii în casele lor. Imaginile cu copii abuzați uh, sunt din ce în ce mai legate de turismul sexual și astfel copiii minori uh, sunt și mai vulnerabili uh, la aceste acțiuni care duc la producerea de pornografie. Deci și pornografia infantilă are o influență asupra legăturii dintre traficul de copii și turismul sexual cu copii. Punctul de pornire în aceste în lupta împotriva tuturor acestor acțiuni este uh, implicarea activă. Legea există în multe țări, dar poliția poate acționa doar atunci când sunt uh, notificați. Uh, Publicul însă nu cunoaște uh, sistemul de raportare, nu cunoaște turismul sexual uh, infantil. Ce facem, de exemplu, când vedem un bărbat care are alături o fată de 15 ani care arată ca o femeie și amândoi par să se simtă bine. E un lucru care trebuie raportat. Există campanii care sunt făcute pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la nevoia de raportare și e nevoie de cooperare la nivel național și internațional pentru ca acești infractori să fie arestați și condamnați există anumite limite la nivelul legii în acest domeniu. De exemplu, nu există suficiente informații, nu există suficientă capacitate, cooperare la nivel transnațional, legislația nu este armonizată și mai există și chestiunea vârstei consimțământului legal. Am un exemplu, cooperarea dintre poliții și ONG și între ONG, între ele, a fost esențială pentru a condamna niște infractori de, în domeniul turismului sexual. ONG-urile își folosesc contactele pentru a grăbi procesul. Un exemplu de implicare a unui ONG este cazul unui rezident uh, al Regatului Unit, domnul T, să spunem, care a văzut un austriac în Calcuta, India, abuzând copii sexual în uh, camera sa de hotel din 2006. Domnul T a raportat acest lucru consulatului Austriei și poliției locale, însă nu s-a făcut nimic. După luni de frustrare, domnul T un turist uh, oarecare a contactat ECPAT. ECPAT, uh, Regatul Unit și Austria au colaborat și au reușit să inițieze procesul de raportare și să implice partea austriacă. În 2007, deci după câțiva ani, Persoana respectivă a fost condamnată în Austria la, două, la doi ani de închisoare fără eliberare condiționată. Directiva UE poate îmbunătăți lucrurile și de aceea apreciem această directivă ca un pas important. Însă am vrea să fie oarecum um, armonizată cu Convenția Lancerota și am vrea să uh, meargă chiar mai departe. De aceea avem câteva recomandări. Articolul 2, la definiții, am dori ca turismul sexual infantil să fie definit ca exploatarea sexuală a copiilor de persoane din uh, mediul obișnuit în, și deplasarea acestora la o destinație unde au contact cu copiii. La articolul 3, și anume infracțiunii de abuz sexual asupra copiilor, am dorit ca uh, menționarea vârstei consimțământului legal să fie eliminată Fiindcă dacă se păstrează, se oferă o protecție inconsecventă copiilor din Europa și poate să genereze um, deplasarea acestor abuzatori în țări unde vârsta de consimțământ e mai scăzută. Articolul 4 trebuie să se abordeze cererea privind exploatării sexuale și să se infracționalizeze clienții acestor servicii sau cei care intenționează să cumpere astfel de servicii. Fiindcă se pune mult uh, accent, se fac foarte multe pregătiri înainte de a cumpăra astfel de servicii. Apoi, articolul 6, solicitarea de servicii cu scop sexual. De asemenea, vârsta consimțământului legal ar trebui să fie înlăturată protecția aceasta trebuie să se aplice tuturor copiilor și copiii sunt toate persoanele sub 18 ani. Articolul 7. Instigare, ajutare și uh, stimulare. Organizarea activităților de turism făcute în acest scop și alte aranjamente fiindcă nu e vorba doar de călătorii făcute cu scopul de a comite infracțiunile din articolele 3 până la 6, sancțiuni impuse persoanelor juridice, închiderea temporară sau permanentă a sediilor uh, acestor furnizori de servicii care au fost folosite pentru a comite infracțiunea. Trebuie să se includă deci ce acest lucru. Articolul 14, investigarea prostituției. Statele membre trebuie să stabilească să înființeze niște unități speciale care să se ocupe de copii în forțele polițienești și să formeze personalul din uh, sistemul polițienesc, judiciar și social. Articolul 15, raportarea suspiciunilor uh, cu privire la aceste acțiuni. Ar trebui să se identifice uh, Cine sunt cei care sunt obligați să facă aceste rapoarte? Pentru a asigura uniformitatea europeană, articolul 16, jurisdicție, am dorit să se retragă acest articol, alineatul 3 din 16, care conține o clauză de opt-out, fiindcă asta ar putea să uh, slăbească protecția oferită de alte dispoziții. Și articolul 10, discalificarea ce rezultă în urma condamnărilor. Aceste măsuri trebuie să se aplice tuturor activităților care uh, se referă la un contact regulat cu copiii. Persoanele condamnate de astfel de infracțiuni din articolele de la 3 la 7 trebuie să fie uh, înregistrate în acest registru al uh, infractorilor sexuali. Rapoartele privind aceste acte vin din surse diverse, de la șoferi de taxi, de la părinți, de la turiști, de la victimi, me, când acestea sunt uh, arestate pentru um, alte delicte, uh, ONG-uri, forțe polițienești, E foarte dificil și e nevoie de foarte mult timp și de multe resurse financiare să investighezi astfel de cazuri, mai ales când se întâmplă în mai multe țări. ONG-urile, atenția publicului sunt necesare pentru ca aceste persoane să ajungă în instanță. Pentru arestarea și condamnarea infractorilor e nevoie de o colaborare între toți factorii interesați la nivel național și internațional. Când suspecții sunt um, arestați, unii reușesc fie să fugă din țară, fie mituiesc victima să-și retragă plângerile. Și dacă acuzatul este um, eliberat pe cauțiune, găsește o cale să dispară. Și atunci uh, supravegherea atentă a acestor persoane este absolut necesară. În ceea ce privește victimele, ele trebuie să primească sprijin și asistență pe termen lung pentru a le ajuta să-și reiau viața normală. În încheiere am să spun că directiva europeană ajută la îmbunătățirea situației minorilor și Parlamentul important are un rol important de jucat în acest uh, proces. Vă mulțumim pentru ocazia de a uh, interveni pe acest subiect și pentru că ne-a solicitat sprijinul. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult domnului Noten. Dacă îmi dați voie, Vă rog să nu judecați interesul deputaților uh, în funcție de prezența lor, fiindcă, din păcate, audierea de astăzi se suprapune cu voturile din Parlament și de aceea nu avem uh, membri prezenți. Am să-i dau cuvântul acum domnului Bronz. Um, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Selstrom spunea că 1852 de persoane au fost identificate pe baza imaginilor și a sugerat că e vorba de o proporție mică, de un număr mic. Cred că de fapt că a plecat. Dar mă întrebam cât de mică este această proporție și de ce. Apoi domnul Robbins a folosit cuvântul ureleuri trebuie să mărturisesc că nu știu ce sunt acestea, dar o să revin asupra acestui aspect mai interior. A spus că 98,6% din utilizatorii de uh, bandă largă folose, sunt companii, adică persoane juridice care cooperează la eliminarea paginilor de internet. Asta înseamnă că 1,4% din utilizatorii de bandă largă aleg alte soluții. Și atunci întrebarea este dacă acești 1,4% aleg, aleg în mod deliberat furnizori de servicii de internet care nu cooperează sau îi aleg doar uh, în necunoștință de cauză. După aceea ajungem la întrebarea cine sunt acești furnizori de servicii care nu cooperează. Sunt complici la ceea ce se întâmplă? Sunt doar leneși sau neatenți sau ignoranți? Nu cunosc problema. Domnul McNamee a vorbit despre blocare și a spus că se poate folosi pentru a preveni accesul la uh, paginile internet care, sunt, care nu au legătură cu abuzurile asupra copiilor. El a spus că se poate folosi pentru a uh, monitoriza jocurile pe internet, dar știe dacă a fost folosit vreodată și în scopuri politice pentru a împiedica cetățenii din statele membre să acceseze uh, pagini de internet cu conținut politic dezaprobat de uh, guvern? Dacă da, atunci cu siguranță m-aș opune acestui lucru. Pe de altă parte, trebuie să fiu de acord cu vorbitorii dinaintea mea uh, și anume faptul că este folosit greșit în anumite domenii nu înseamnă că el nu poate fi folosit în acest domeniu. Deși ați spus un lucru și anume deep packet, inspecție Am întâlnit această expresie doar uh, o dată, acum vreo săptămână, într-un alt context. Înțeleg că este vorba despre acea situație în care paginile de internet se folosesc, se analizează imediat, automat, pentru a vedea dacă ele au de-a face cu abuzul sexual asupra copiilor. Nu e nicio problemă cu asta, atâta vreme cât aceeași inspecție nu se folosește și în alte scopuri. Uh, cu alte cuvinte, pentru a vedea dacă se accesează uh, site-uri de internet uh, care nu sunt acceptate de guvern și nu au nicio legătură cu această problemă. Și mai am ceva de spus. Domnul Noten a vorbit despre legătura dintre uh, abuzul asupra copiilor și prostituție. În unele orașe din uh, Regatul Unit, adolescentele uh, sunt um, o țintă sistematică a infractorilor care le convin că au o relație sentimentală cu ele, apoi le atrag uh, spre droguri și spre prostituție. Acest lucru a primit atenția uh, presei în cazul uh, localității Keithley, dar se întâmplă și în alte cazuri, fără uh, ca atenția să fie la fel de mare. O să-mi aleg cuvintele cu atenție. Când infractorii vin din zone sensibile, spun, poliția este uneori reticentă la a interveni și presa este reticentă la a raporta aceste lucruri. Atât am avut de spus. Okay, I'll start, sir. Um... Voi începe eu. Urele este un termen uh, tehnic, o expresie tehnică care se referă la aceste pagini uh, internet și domenii denumite URL-uri. Este vorba de imagini individuale sau uh, filme și uneori dacă există pagini uh, dedicate, poate fi vorba și de domeniu. La asta ne referim când spunem URL. Ca să fim uh, mm, clari cu această cifră, 98,6% din conexiunile de bandă largă din Regatul Unit sunt verificate independent de Ofcom, care este uh, agenția noastră de regularizare a comunicațiilor. Se verifică că acești consumatori sunt acoperiți de companii care folosesc în prezent lista noastră. Deci, da, ideea este că 1,4% din conexiunile uh, de bandă largă se pare că în acest moment nu sunt acoperite de, uh, de furnizorii de servicii de internet care folosesc lista noastră, dar nu e chiar atât de simplu, pentru că acest procentaj de 1,4 include foarte mulți recomercianți de uh, servicii care comercializează la rândul lor uh, servicii furnizate de furnizori mai mari. Și nu știm încă dacă putem acoperi și această cifră în totalitate. Dar oricum 98,6% e un procent foarte mare. Pe pagina noastră de internet apare numele tuturor companiilor care folosesc lista noastră și astfel consumatorii pot să vadă transparență și să ia o decizie corectă atunci când achiziționează servicii de bandă largă. Nu știți dacă acest procent este atât de mare, înțeleg. Deci nu știți dacă ei sunt complici la ceea ce se întâmplă sau uh, sunt doar neatenți sau așa mai departe. Nu, cu siguranță nu pot să spun că sunt complici uh, în cunoștință de cauză la distribuția acestor imagini, dar cred că discuțiile continuă atât uh, în cadrul nostru cât și cu celelalte organizații pentru a încerca să închidem această portiță și să înțelegem care este situația, de ce sunt acoperiți. Îmi pare rău că tot revin uh, asupra acestui uh, fapt, dar oricum nu prea am concurenți. Dar perso aceste persoane care folosesc acest procent de 1,4 îl folosesc pentru că mm, aceste companii sunt primele care le vin la îndemână sau aleg anume să facă acest lucru pentru a-și atinge scopul. Da, este o discuție care continuă și mi-e teamă că nu pot să vă dau un răspuns clar. Nu știm clar dacă oamenii care caută aceste imagini se adresează acestor uh, furnizori care nu sunt pe lista noastră. Pentru că dacă există o suspiciune în acest sens, spune domnul Brons, e foarte simplu simplu să uh, îi urmăriți exact pe acești utilizatori. Da, cam aceasta este și ideea noastră. Domnul Kerr vrea și el să adauge ceva. Într-adevăr, nu există dovezi clare cu privire la cine sunt acești 1,4% sau dacă sunt persoane clar interesate de a accesa aceste imagini. Dar, cu ceva timp în urmă, înainte ca internetul să fie principala sursă de imagini cu abuz asupra copiilor, ele se găseau foarte mult pe newsgrupuri. Este o altă parte a internetului, una mai veche, dinainte de rețeaua www. Și conform Poliției Metropolitane, atunci când Fundația Internet Watch înainte ca Peter să fie președinte executiv, eu eram atunci director, uh, atunci când fundația a început să uh, convingă furnizorii de internet să blocheze accesul la aceste newsgrupuri care conțineau asemenea imagini, poliția a spus că știau de anumite persoane pe care aveau motive să le suspecteze și care s-au îndreptat către uh, furnizori de servicii de internet care nu blocaseră încă accesul la aceste newsgrupuri. Deci nu este o ipoteză uh, ilogică. Uh, ca un număr semnificativ din uh, furnizorii de servicii de internet care nu folosesc uh, servicii de blocare să atragă persoane care uh, merg acolo tocmai pentru acest motiv. Domnul Metnami, doriți să răspundeți și noastră? O să abuzez de faptul că mm, o parte din întrebarea noastră mi se adresează și mie. Uh, am încercat să-mi schimb setările de internet pentru a vedea cât durează ca să trec de sistemul belgian de brocare și mi-a luat 27 de secunde. Schimbarea furnizorului de internet este o problemă mare și durează mai mult de 27 de secunde. Prin urmare, cred că ar fi mult mai ușor să evite uh, măsurile de blocare decât să schimbe uh, furnizorul de servicii de internet. În ceea ce privește întrebarea noastră specifică, există numeroase exemple de site-uri de internet blocate accidental sau blocate fără ca ele să conțină materiale ilegale și așa mai departe. Și am două exemple cu privire la uh, site-urile blocate în mod deliberat, fără să fi conținut vreodată materiale cu abuz uh, asupra copiilor. Unul dintre ele, ironic chiar, este singurul uh, website blocat uh, în Belgia și se numește stopkinderporno.com, adică stopați uh, abuzul împotriva copiilor.com. Acest site a fost uh, blocat de ceva vreme acum fiind acuzat de uh, încălcarea protecției datelor anumitor infractori eliberați din închisoare. A fost deblocat săptămâna trecută, apoi blocat din nou, acum e din nou deblocat. Materialul a rămas acolo. Deci pare să fie ba legal, ba ilegal, ba legal, de la o zi la alta, fără ca respectivul conținut să se schimbe, de fapt. Deci acesta este un exemplu. Pagina de blocare belgiană merită să fie vizitată. Ea este în patru limbi și spune că uh, va apare această pagină pentru că se pare că ați încercat să accesați ceva care uh, încalcă legislația belgiană. Dacă ești proprietarul acestei pagini de internet, vă rugăm să ne trimiteți un fax lucru care mi se pare interesant. Dar la fel de interesant mi se pare că uh, siturile de internet dintr-un stat nu vor fi niciodată blocate și uh, nu se poate întâmpla acest lucru ca proprietarul site-ului să primească un mesaj prin care să-i se spune să trimită un fax un fax. Dar, de fapt, uh, aceste site-uri sunt locuri ale infracțiunilor, uh, unor infracțiuni chiar grave. Și atunci ni se spune că trebuie să-i spunem pe, să spunem infractorilor că sunt uh, blocați și să le dăm ocazia să discute cu noi dacă e o problemă. Mie mi se pare o abordare foarte relaxată a problemei. Celălalt site de internet asupra căruia vreau să vă atrag atenția este unul finlandez care s-ar traduce prin uh, pornografie infantilă, punct și așa mai departe uh, creat de uh, un domn care dorea să, bloche- să critique sistemul de blocare finlandez. Și astfel și site-ul lui a ajuns pe lista celor blocate. Deci acestea sunt doar două exemple pe care vi le-am prezentat în acest sens. Ah, și mai vreau să spun ceva. Uh, extinderea către alte domenii. Dacă Comisia Europeană consideră că uh, acest lucru este suficient de important ca să și ne poate spune că acest lucru nu se va extinde și asupra altor domenii și ne promite că va lua măsuri în acest sens și uh, comisarul va finanța proiecte pentru a bloca alte materiale atunci acestea sunt informații care trebuie aduse la informația, la cunoașterea Parlamentului, pentru că dacă statele membre sau Consiliu uh, blochează site-uri și din alte domenii, sunt, uh, acestea sunt informații pe care trebuie, de care trebuie să țineți seama. Este un dosar oribil de complicat și nu se pune problema de echilibrare, ci Comisia a spus un lucru despre care a spus că e relevant, dar ceea ce a spus Comisia nu este de fapt adevărat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Sipăl. Mulțumesc. Din păcate nu am putut să ascult toate prezentările de azi, dar aș dori să revin la ceea ce a spus doamna Weil azi dimineață, când a vorbit despre faptul că trebuie să fim mai sensibili, să elaborăm noi măsuri, dar întreaga discuție despre acest subiect foarte sensibil nu trebuie să se transforme într-o isterie. Este o experiență cu care ne-am confruntat adesea în cazurile de abuz din trecut. Consecința a fost că persoanele care nu aveau nicio legătură cu abuzul au fost acuzate de acest lucru și de aceea dezbaterea a devenit mult mai dificilă. Cred că, privind în ansamblu această directivă, problema generală este că titlul ei este unul foarte larg. Acoperă prevenirea, combaterea abuzului sexual și a exploatării sexuale, care este un alt aspect se referă la abuzuri în lumea reală și combate prezentarea acestor forme de abuz în spațiul internetului. Uh, dezbaterea din aceste ultime zile cu privire la blocarea sau ștergerea informațiilor ne-a ocupat foarte mult timp și trebuie să spun că eu nu prea am o formare tehnică și întreaga dezbatere tehnică mi se pare un picuț confuză. Și impresia mea este că a devenit o dezbatere foarte aprinsă. Nu atât de mult uh, dacă, uh, datorită opiniilor diferite cu privire la blocare sau nu, ci pentru că ne întrebăm dacă această directivă va fi folosită ca pretext pentru blocarea altor materiale, dacă ea va fi folosită greșit așadar și atunci trebuie să clarificăm acest lucru. Un vorbitor spunea de dimineață că statele membre și Comisia au nevoie să transmită un semnal clar cu privire la această blocare și cu privire la, la scopul în care ea trebuie folosită. Și e nevoie de legislație înainte de a extinde blocarea și către alte domenii Sper că nu aceasta este intenția nimănui care ia parte la această discuție și poate am putea renunța puțin la emoții încercând să discutăm clar cu privire la acest aspect, indiferent de ceea ce credem noi, că blocarea este utilă sau nu. Un alt aspect foarte important adus ieri în discuție s-a referit la prevenire. Aici, problema blocării și a pedepselor este doar o parte a problemei. Am vorbit și despre măsuri suplimentare de prevenire care trebuie luate. Mi se pare un punct foarte important și unul pe care trebuie să discutăm mai mult cu statele membre. Mai mulți vorbitori, atât ieri cât și azi, au ridicat această problemă. nu vorbim doar despre abuz în lumea reală, ci avem și internetul și o parte de, din crima organizată și din grupurile de trafic cu ființe umane implicate în aceste activități și dacă vrem să progresăm și să reducem numărul de cazuri de abuz, inclusiv pe internet, avem nevoie de mai mult personal, de oameni specializați în cadrul autorităților de investigație și nu e un lucru pe care îl poate hotărî această directivă, ci este obligația statelor membre aceea de a hotărî dacă sunt pregătite să elaboreze un sistem credibil în acest domeniu. Prin urmare, orice hotărâm noi, este important ca statele membre să ni se alăture. Și am o întrebare specifică pentru vorbitorii de la prezidiu. S-a vorbit de mai multe ori despre dreptul penal și despre sporirea sancțiunilor. Aș vrea să știu dacă vreunul dintre vorbitorii din prezidiu ne poate spune din experiența lor sau dacă ne pot prezenta vreo cifră care să indice faptul că sporirea pedepselor și a sancțiunilor este eficientă. Cineva ieri ne spunea să nu facem acest lucru pentru că dacă uh, pedepsele sunt prelungite, atunci infractorii pot merge mai departe până la a ucide un copil pentru a scăpa de un martor. Prin urmare, ne puteți spune din experiența noastră ceva concret în acest sens? Doriți să răspundeți? Domnule McNamee? Domnule Jacobs? Vă rog. Yes. I know that in the Știu că în țările de jos pedapsa uh, pentru posesiunea de materiale pornografice infantile a crescut. și să folosești și alte măsuri de investigare. Deci, înăsprirea pedepselor poate ajuta poliția să folosească și alte tehnici de investigare. De exemplu, dacă vezi, să vezi ce se întâmplă pe rețelele peer-to-peer, -peer, ai nevoie de o pedapsă mai aspră, cel puțin uh, în funcție de legislația olandeză. În Marea Britanie situația asemănătoare și anume pentru a intra în programe de infractori sexuali, de exemplu, trebuie să fii uh, avut o pedeapsă mai aspră. E un fel de raționalizare a resurselor. Însă nu știu exact care este efectul asupra delictelor și gravității acestora. Eu nu știu care e corelația între pedeapsă și acestea. Domnule Selestrom, vor, ați dori să ne vorbiți și despre eventuale statistici pe care le aveți din Suedia? Aveți astfel de cifre? Nu. Însă și în Suedia acum se discută despre același lucru și anume tehnicile de anchetă. Deci pentru a putea aplica anumite tehnici de anchetă, pedeapsa trebuie să fie mai aspră. Aș vrea să știu dacă și deputații au întrebări, eventual să deschidem o dezbatere. Vă rog. Vă mulțumesc. Mă numesc Lansbergis și sunt deputat în Comisia AFET. Am venit din întâmplare astăzi aici și aș avea un comentariu pe scurt. Dacă îmi permiteți. Bineînțeles. Pornografia infantilă pe internet. Deci ar vrea să știu dacă aici sunt uh, implicați și furnizorii de servicii de internet, proprietarii. Mi se pare că terminologia e inadecvată. Deci sunt uh, amatori sau sunt și profesioniști cei din uh, lanțul abuzurilor împotriva copiilor. Deci sunt numiți uh, furnizori de servicii, asta nu am înțeles. Și cum putem opri astfel de servicii, furnizarea acestora? Cum uh, ar fi, de exemplu, să comparăm uh, pe cei care le distribuie droguri copiilor cu cei care furnizează astfel de servicii? Îi dau cuvântul acum domnului Erting. Mulțumesc. Mă numesc Paul Duran, sunt director general la Asociația Irlandeză a Furnizorilor de Servicii de Internet și gestionez de asemenea și linia directă care se ocupă de uh, plângerile făcute de opinia publică în legătură cu conținutul de pe internet. Însă astăzi sunt aici în calitate de reprezentant al Asociației Europene de Furnizori de Internet, în jur de 180 în întreaga Europa. Furnizorii de internet salută această directivă. Credem că are multe articole care fac față exploatării uh, copiilor în lumea reală. Nu suntem experți în acest domeniu, însă cred că aceste imagini provin din lumea reală, aceste imagini care sunt uh, distribuite pe internet. Noi ne pricepem la internet și aș vrea să declar aici foarte clar în fața tuturor că membrii asociației noastre nu doresc ca aceste materiale să circule pe rețelele noastre. Și avem foarte multă experiență practică, am colaborat de foarte multe ori cu autoritățile polițienești sau judecătorești pentru a încerca să eliminăm aceste materiale de pe rețelele noastre. În calitate de experți tehnici, credem cu tărie că Singura măsură care ar putea combate eficient pornografia internet, pe internet este înlăturarea de la sursă cât mai repede cu putință. Orice alte măsuri nu sunt decât niște măsuri cosmetice de suprafață și asta din mai multe motive pe care le-ați auzit aici, și anume că se reacționează prea repede, deci nu sunt niște măsuri eficace. Problema pe care o prezintă blocarea este că sursa ilegală uh, rămâne uh, totuși existentă, deci se poate muta, își poate copia conținutul într-un alt loc. Deci materiile rămân acolo, iar uh, răufăcătorii nu sunt afectați, iar copiii abuzați devin din nou victime. Odată ce imaginile respective sunt uh, partajate din nou. Deci noi am dorit ca această directivă să devină mai uh, să fie mai fermă în anumite aspecte legate de internet și cred că ar trebui să se concentreze pe elaborarea unui cadru uh, juridic cât mai uh, puternic, cât mai rapid pentru ca cei care săvârșesc astea de fapte pe internet să poată fi prinși cât mai repede. Deci nu trebuie să ne uh, încălcim în detalii tehnice, ci pe partea mai generală și anume, unii au menționat astăzi aici, de ce avem situații în care nu reușim să facem față acestei probleme. Deci de ce există blocaje uneori? Deci trebuie să ne concentrăm pe acest lucru, deoarece credem că e calea cea mai eficace de a combate acest fenomen. Deci să vedem ce măsuri sunt într-adevăr eficace și să nu ne irosim timpul și resursele pe lucruri ineficiente. Asociația noastră îndeamnă Parlamentul și Comisia să nu uite că fiecare bănuț risipit din banii publici pe astfel de măsuri cosmetice sunt niște bani care ar trebui să fie folosiți pentru a încerca să elaborăm metodele cele mai eficiente care să-i salveze pe copii de la abuzuri ulterioare și pentru asta trebuie să scăpăm de blocajele care există. Deci să încercăm să reușim să încercăm să ștergem materialele și să-i punem în spatele gratilor pe acești infractori, acolo unde le locul. Doamna Mary Banotti. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat să participăm la această audiere. Pentru cei noi, cei care lucrăm în domeniul protecției copilului, a fost o audiere deosebit de importantă. Și eu sunt cam analfabet în ceea ce privește internetul, însă Domnul McNamee m-a cam îngrijorat astăzi. Dumnealui e clar expert, știe cu ce să mănâncă această tehnologie și de asemenea și alți vorbitori par să știe exact despre ce vorba. Să ce se va întâmpla dacă această directivă nu va fi aprobată? Poate că e imperfectă, există probleme tehnice clare, însă uh, în cazul în care directiva e blocată, fie din cauza unor obiecții legate de protecția datelor, fie obiecții tehnice, ce se va întâmpla? Știu care e părerea domnului Carr și sunt uh, 100% de acord cu dumnealui, însă să nu uităm că acum, după această audiere atât de tehnică, noi, cei care ne aflăm aici doar uh, Uh, de dragul copilor, deci am vrea să știm care este alternativa și nu știu dacă vreunul dintre vorbitori uh, ar îndrăzni să ne dea un răspuns. Deci, organizațiile de protecție a copilului sunt ferm convinse și hotărâte că e nevoie de ceva pentru a-i proteja și e nevoie urgent de așa ceva. Înainte de a le da cuvântul le da cuvântul um, vorbitorilor de astăzi. Deci îmi cer și eu scuze pentru că nu am participat tot timpul, am avut uh, voturi. Doamnă Banoti, vreau să vă asigur că noi vom face tot posibilul pentru ca această directivă să fie adoptată și chiar cât mai repede cu putință. Iar această audiere și aceste discuții care vor Uh, continua un scop și anume să lucrăm cu toții la acest text comun, util și eficient. Deci aceasta este prioritatea Parlamentului și vom uh, avea contribuția tuturor pentru a, pentru a ajunge la acest rezultat și asta în beneficiul minorilor, în beneficiul victimelor și, bineînțeles, pentru a preîntâmpina uh, astfel de fapte. Cine dorește să intervină? Nu sunt uh, chiar atât de expert pe cât mă credeți dumneavoastră. Vă mulțumesc oricum. În primul rând, sunt de acord cu doamna Angelili. Toți avem aceleași scopuri. Într-adevăr, e nevoie de ceva pentru a face progrese însemnate. Și după ce am fost și la dezbaterile Comisiei pentru Cultură și Educație, comisia care e implicată și în acest domeniu, îmi dau seama că există motive pentru care putem spera că se va ajunge la un compromis și sunt aproape sigur că Parlamentul va obține ceva bun. Ca să repet ceea ce a spus și domnul Duran, avem nevoie de o evaluare aprofundată a problemelor cu care ne confruntăm în mediul internetului. Avem situații în care cetățenii raportează site-uri ilegale, pe liniile de telefon. În Statele Unite ale Americii, site-urile respective sunt în continuare deschise. Deci eu am vorbit cu mai multe persoane de pe lanțul de comandă și știu că nu s-a făcut niciun studiu pentru a arăta clar unde sunt problemele. Deci noi încercăm să găsim o soluție fără să știm care e problema de fapt. Iar această soluție a blocării, așa cum spunea domnul Robin ieri, se bazează pe faptul că acum patru ani aveam un domeniu, un nume de domeniu static. Lucrurile însă între timp s-au schimbat. Aceste domenii se schimbă mult mai rapid. Iar noi nu găsim, deci, o soluție pe baza cercetărilor făcute uh, asupra situației actuale. Și în ciuda aparențelor, eu comunic și cooperez foarte bine cu cei de la acest prezidiu și suntem cu toții de acord că ar trebui să existe o cerință de raportare obligatorie uh, din partea statelor membre către comisie, deci să spună exact ce fac la nivel uh, internațional pentru a face față problemei. Dar ce multe țări vor veni practic cu un raport uh, în alb. Cred că ar fi bine să, să avem puțină concentrație din partea, concentrare din partea țărilor să se gândească la ce se întâmplă, să vedem ce se întâmplă cu dovezile pe care le avem, ce se întâmplă cu urmărirea în justiție a infractorilor. Deci nu cred că ar trebui să ne pregătim de un eșec și după aia să ne mai și mirăm că am dat greș. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Balț. Um, there was a lot of talk about... S-a vorbit mult despre victime astăzi. Eu reprezint o asociație a victimelor de abuzuri sexuale din Germania. Suntem vocea victimelor, ce știm că nu putem vorbi pentru fiecare victimă în parte. Care e problema? Tot timpul oamenii vorbesc în numele nostru, fără ca și noi să ne putem exprima părerea. Deci de aceea am ales să ne reprezentăm. Noi ne blocării, deoarece was a lot of talk about efficiency of removal and I, I don't understand why deoarece abuzurile erau folosite pentru a blocajul era folosit pentru a se abuza de blocajul respectiv. Trebuie să s-a vorbit aici despre a stabili practic o listă a priorităților cele mai proaste. E bine, eu știu ce e cel mai rău. Și eu nu știu de ce putem avea o listă cu cei mai rău și de ce nu putem șterge lista respectivă, de ce nu o putem elimina. Deci haideți să ne uităm pe această listă a existat o asociație din Germania uh, împotriva blocării. Au analizat lista de blocare din uh, Danemarca. Erau 100 și ceva, 160 164 de domenii și multe dintre ele nu aveau nimic de a face cu abuzurile asupra copiilor. Unele erau offline și doar trei conțineau imagini cu abuzuri sexuale ale copiilor două au fost uh, eliminate în 20 uh, de minute, unul era în Olanda și deci a fost foarte greu să-l uh, închidă și s-au dus la registrul indian unde era înregistrată pagina respectivă și în timp de 3 ore s-a șters site-ul respectiv. Deci eu nu înțeleg de ce poliția nu poate acționa la timp. Deci chiar aveam o problemă legată de îndepărtarea paginilor. Asta e întrebarea mea. Așa cum spunea și domnul McNamee, poate că ar trebui să analizăm problema și după aceea să venim cu soluția la problema respectivă. Deci eu nu cred că blocarea ar fi o soluție. Blocarea e o scuză pentru a nu acționa. Și nu vreau să-i dau nimănui posibilitatea de a avea această scuză de a nu acționa lista din Danemarca și din Suedia ne-au arătat un lucru. Deci domeniul respectiv a fost uh, șters în 30 de minute. În aprilie 2009 erau domenii care erau pe listă de un an și jumătate. Deci de ce autoritățile din Suedia și Danemarca nu au acționat? Volevo fare una domanda. Vreți să puneți o întrebare? Dom- vreau și o întrebare pentru domnul Bolț, pe care îl cunosc și căruia îi mulțumesc pentru implicare și pentru curajul de a se lupta de partea victimelor, știind că și domnia sa a fost o victimă. După părerea mea, din discuția pe care am avut-o de-a lungul acestor două zile, nimeni nu s-a gândit la blocare ca la o soluție unică. Toată lumea prezentă aici a spus că obiectivul principal este acela de a șterge, de a elimina complet conținutul site-urilor respective, deci de a nu mai fi la dispoziția vizitatorilor acest conținut. Uneori acest lucru este posibil pentru că se poate identifica sursa și asta pentru că există o bună colaborare între autorități, dar există și cazuri în care acest lucru nu e posibil. Poate că sunt uh, organizații din criminalitatea organizată, poate că nu se cunoaște originea, poate că nu există o bună uh, colaborare cu statul de origine, pot exista diverse motive. În acest moment, și având în vedere situații de acest gen, așa cum a spus toată lumea, trebuie totuși să facem ceva. Sigur, eforturile de ștergere a site-ului respectiv continuă, dar până se reușește acest lucru, e idee, o idee bună să se blocheze, cel puțin. Blocarea aceasta fiind o eliminare temporară, de fapt. Cel de-al doilea lucru important, după părerea mea, este, așa cum s-a spus aici, că atunci când se șterge sau elimină conținutul respectiv, deci să spunem că am ajuns la sursă și s-a eliminat conținutul, având în vedere ușurința cu care acel ținut poate fi multiplicat, el poate să apară peste câteva ore, zile sau luni în altă parte. Deci, blocarea aceasta nu este singurul instrument în niciunul dintre cazuri, dar este un instrument care se folosește adițional pe lângă cel principal. Și acum, ce vreau să spun? Dumneavoastră vă opuneți blocării chiar și atunci când blocarea este doar o fază preliminară în eforturile de eliminare? Deci dacă, de exemplu, e nevoie de o lună pentru a elimina un conținut, dumneavoastră ați prefera ca în luna respectivă conținutul să rămână online și să nu intervenim în niciun fel? Întâi aș vrea să spun că nu e nevoie de o lună. Dacă vorbim despre paginile de bank phishing, deci când e vorba de uh, bani, uh, ștergerea acestora durează 4 până la 8 ore în întreaga lună. Și atunci de ce e nevoie de o lună în aceste cazuri? Pentru că nu există cooperare internațională a poliției. Interpolul lucrează la blocaje în 188 de țări, deci are 188 de membri care lucrează la blocare. Eforturile trebuie făcute pentru eliminare Orice țară care are o structură normală uh, a internetului este membră Interpol. Și atunci de ce e o problemă? Uh, de ce uh, ne oprim să blocăm, ne limităm doar să blocăm și nu să eliminăm? Poate că sunteți surprins să auziți asta, dar blocarea nu este o măsură pe care o cer victimele. Majoritatea victimelor înțeleg că blocarea nu este o soluție. Blocarea, problema nu e că imaginile acelea sunt pe un site. Problema că este că ele există și pot apărea oricând, oriunde. Cineva le poate trimite acasă. Deci problema nu e să blochezi o pagină, asta nu uh, rezolvă nimic și victimele înțeleg asta. Din experiența mea pot să vă spun că majoritatea victimelor se opun blocării. Poate sunteți surprinși, dar așa este și ne, ne opunem uh, blocării ca și mijloc intermediar, fiindcă asta înseamnă că trebuie să schimbi infrastructura internetului, trebuie să existe o autoritate care controlează conținutul. Eu vin din Germania. În Germania am avut două dictaturi sau regimuri asemănătoare cu cele dictatoriale în 50 de ani. Am trăit într-o țară socialistă și pot să vă spun că Uh, în țara noastră informația a fost controlată și nu mai vreau ca nimeni să aibă acea putere de a controla informația de pe internet. Internetul este un instrument pentru democrație și dumneavoastră încercați să stricați internetul, cel mai frumos lucru pe care îl avem. Internetul este o modalitate pentru ca oamenii să poată comunica liber. Sunt și părți bune și părți rele și nu trebuie să umblăm la acest mecanism, pentru că abuzurile se produc în mediul real, în viață și chiar dacă suntem victimele abu- ale abuzului în copilărie, noi spunem că trebuie să echilibrăm drepturile. Ne um, făcând aceste lucruri blocând, ne blocați și nouă dreptul la un internet uh, liber. Domnul uh, McNamee ne-a spus să stopăm uh, pornografia pe internet. Uh, nu, cu blocarea acest lucru nu se uh, rezolvă. Uh, există site-uri care sunt luate de pe listele de blocare și apoi sunt puse înapoi. Uh, Uh, am vorbit cu cei care se ocupă de acest lucru, mi-au spus ce eforturi fac și că blochează site-uri în Olanda, de exemplu, și în Belgia nu sunt blocheată. Deci se blochează în Belgia doar cele de pe lista stopkinderporno.com și nu de pe alte surse, pentru că nu există nicio jurisdicție și nicio procedură și uh, cei din Olanda nu se pot lupta cu cei din Belgia, de exemplu, fiindcă ne spun noi nu suntem responsabili, nu noi uh, facem acea listă. Ministerul de Interne uh, a spus vom putea debloca pe viitor și la fel s-a întâmplat și cu Martin Nichi din Finlanda, care a mers în Finlanda și a spus dacă mă blocați pagina de internet, atunci uh, ce pot să fac? și iată, um, este pe lista respectivă și nu mai are nimic de făcut. Deci e vorba de oameni care se luptă împotriva pornografiei și care se trezesc cu site-urile blocate și uh, nu mai au cum să intervină. Și cum am spus, am uitat să spun, articolul 6 e unul foarte rău. Nu va opri abuzul la nivelul copiilor și ce veți face va fi uh, ca oamenii normali să fie uh, speriați să mai lucreze cu copiii și atunci copiii vor rămâne victime care nu vor avea la cine să apeleze. Dacă vrei să discuți cu cineva despre uh, abuzul la copii, trebuie să o faci în privat, nu în public. Și dacă eliminăm acest lucru, copiii victime nu vor mai avea niciun sprijin. Thank you very much for Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să mă refer la chestiunea atmosferei din societatea în care se întâmplă aceste abuzuri. Cred că este vorba de o atmosferă negativă promovată în mass media cu prezentări nerealiste și oamenii uh, cad victima acestor prezentări. Acea așa numită promiscuitate dintre bărbați și femei este problema. Bărbații de tipul Don Juan sunt niște oameni fără suflet, singuratici, și le e imposibil să aibă atașament față de celelalte persoane. Lucrul acesta nu rezultă din nicio prezentare. Și acum, întrebarea este dacă există tipuri sau comportamente acceptabile pentru oricine peste 18 ani, ne-am putea gândi de ce acest comportament să nu fie acceptabil pentru cei de 16-17 ani? Deci eu cred că atmosfera aceasta din societate, atitudinea societății față de sex este cea care de fapt dă naștere la ceea ce stă la baza acestor practici abuzive. Grazie. E... C'è ancora un altro... Mulțumesc. Mai avem o intervenție din partea Comisiei. Domnul Alonso Oriarte. Nu uitați că trebuie să ne respectăm timpul. La 12 și jumătate trebuie să se încheie audierea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să răpesc din timpul pe care îl mai aveți. Comisia deja și-a spus punctul de vedere. Vreau să subliniez două aspecte. În primul rând, pericolul pentru internet. Avem cifre de la Eurostat și având în vedere procentajul de persoane care folosesc internetul în medie pe zi, dacă alegem șase țări din UE care utilizează internetul cel mai intens, deci unde este cel mai diseminat, Suedia, țările de jos, Danemarca, Luxemburg, Finlanda și Regatul Unit. Din aceste șase țări, unde internetul este cel mai răspândit, patru au sisteme de blocare. Deci, evident, nu face rău uh, încrederii oamenilor uh, în a folosi internet lista țărilor care au sisteme de blocare a site-urilor pornografice de copii nu este aceeași cu lista țărilor care nu respectă libertatea de exprimare, din potrivă. Și vreau să vă reamintesc de faptul că această propunere de directivă a fost uh, întemeiată nu pentru o situație în care totul funcționează perfect și canalele de cooperare polițienească merg fără probleme, este o directivă pentru o lume reală, așa cum este ea acum, în prezent și avem o alegere de făcut. Vrem să facem ceva sau nu? Dacă ne dorim doar ca situația să fie alta, nu ne ajută să ajutăm pe copii la rândul nostru. Sunt altri interventi? Mai dorește să intervină cineva? Cred că nu. Prin urmare, mulțumesc tuturor oaspeților. Și încă o dată vreau să vă rog să trimiteți prezentările dumneavoastră în scris secretariatului Comisiei Libe. Deci vă rog să trimiteți fie prezentările care au fost făcute de către oaspeți sau orice alte contribuții ulterioare pe care le puteți avea pentru a ajuta la elaborarea unui text cât mai complex al acestei directive. Sunt de acord mai ales cu ultimele cuvinte care au, au fost puse de Alonso Riarte. Noi încercăm să facem tot ce ne stă în putință. Evident, această directivă va fi uh, adaptată, va fi actualizată, statele membre vor trebui să se implice și ele. Uh, înțelegem care este lumea despre care vorbim, internetul, tehnologia. Deci e vorba de o lume care evoluează în mod continuu. Și Totuși, chiar și în aceste situații, e de datoria noastră să trecem la acțiune. Asta e angajamentul pe care și-l ia Parlamentul și Comisia noastră. Directiva fără îndoială nu va fi perfectă, dar va oferi instrumente utile pentru a încerca să eliminăm aceste abuzuri online și exploatarea sexuală a minorilor. Mulțumesc!